Colegii, buongiorno, scuzate ritardo. Ehm. Dragi colegi, bună dimineața! Vă rugăm scuzați întârzierea acestei ultime sesiuni de lucru înainte de vacanța de vară. Dacă nu există obiecții, vă propun să adoptăm procesul verbal al reuniunii din 18 iunie, așa cum l-ați primit și îl găsiți în dosarul dumneavoastră. Se opune cineva? Nu? Dacă nu, îl considerăm aprobat. Vreau să vă reamintesc că această reuniune este transmisă pe pagina de internet a Parlamentului, live. Trecem la punctul 4, pentru că astăzi domnul Iacolino, care deja a prezentat proiectul final de raport pe durata întâlnirii de pe 18 iunie, ei bine, astăzi Știm că au fost 392 de amendamente, domnule Iacolino, și, încă o dată, asta nu face decât să dovedească atenția acordată de colegi subiectului acestui raport și activității comisiei noastre. Astăzi există niște modificări la nivelul acestor amendamente, 392 la număr, și discuția are rolul de a clarifica și explica mai bine pozițiile colegilor care au prezentat aceste amendamente. Aveți 20 de minute timp de intervenție pentru a ne prezenta uh, lucrurile, raportul și amendamentele, după care 3 minute timp de intervenție acordat colegilor, începând cu coordonatorii. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Așa cum ați amintit foarte bine, și de această dată am avut o mare tensiune față de raportul acesta de la finele mandatului. Avem 392 de amendamente, jumătate practic din cele care au fost prezentate cu ocazia raportului de la jumătatea mandatului. Această participare intensă prin aceste contribuții scrise este invers proporțională practic cu participarea la reuniuni și așa cum ați spus și dumneavoastră, acestea până la urmă sunt supuse evaluării tuturor cetățenilor europeni. Vreau să vă reamintesc că raportul de la jumătatea mandatului a fost uh, însoțit de 77 de amendamente de compromis la care am ajuns dând dovadă de deschidere de ambele părți și, sigur, și toate grupurile au fost deschise, după care raportul de la jumătatea mandatului s-a bucurat de o susținere semnificativă și a fost votat în plenara din iunie anul acesta de la Strasburg. Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi secretariatului și, în egală măsură, și uh, șefii de grup, coordonatorii și toți cei care uh, s-au întâlnit la nivelul președinției pentru a continua o activitate care vedem că este relevantă și foarte de actualitate. Amendamentele acum. Amendamentele care au fost prezentate reprezintă în anumite cazuri o contribuție lăudabilă, pozitivă, care ajută la îmbunătățirea unui document ce poate deveni convingător și foarte util pentru autoritățile de poliție, judiciare și de anchetă și uh, uh, pentru statele membre, practic. Există cazuri în care avem de-a face cu amendamente care se repetă sau care nu fac altceva decât să confirme textul, dar nu vin cu nimic relevant pentru textul propriu-zis. Sigur, eu pot să dau dovadă de deschidere și să ajungem la niște amendamente de compromis cu celelalte grupuri pentru a avea totuși o activitate concretă și de substanță. Și exact la această sinteză și substanță vreau să mă refer. Raportul de la jumătatea mandatului trebuie să fie unul apreciat și și este, dar este caracterizat de amploarea sa, care este una relevantă. În raportul final, am considerat că ar fi o idee bună să reducem și să eficientizăm conținutul uh, și să ne axăm pe o listă de priorități privind crima organizată, corupția și spălarea de bani. De asemenea, în raport în raportul de finele mandatului am prevăzut o solicitare expresă pentru părțile care nu se regăsesc în raportul de fine mandat, dar care sunt parte integrantă a acestuia, acolo când fac parte din textul consolidat uh, al raportului care a fost uh, aprobat luna trecută la Strasburg concret, traficul de ființe umane. Am vorbit despre acest subiect, există amendamente care au fost incluse în amendamentele de compromis, altele nu și acum iată că le văd repropuse. De Jong Sondegard, colegii noștri, ca și mine, au încercat să facă o listă finală a acestor priorități prin urmare, fără îndoială, acest efort al colegilor mei va fi luat în considerare în mod corespunzător. Și eu, cu ajutorul secretariatului, a trebuit să modific amendamentele, să elimin anumite părți, să le uh, pun în altă parte a textului care a fost uh, definit. Am luat notă de anumite contribuții ale ECR și altele care, fără îndoială, vor fi luate în considerare, luăm notă și de faptul că Marea Britanie, Regatul Unit, a făcut un efort important de curând în ceea ce privește mandatul european de arestare și au dat dovadă de deschidere către cooperarea judiciară. Prin urmare, vorbim aici de o deschidere în direcția pe care ne-o doream noi cooperare judiciară bazată pe încredere între statele membre. De curând, procuratorii au demonstrat că se află în avangarda mișcării de combatere a criminalității organizate și ăsta este un semn că audierile pe care le-am organizat uh, s-au referit la persoane importante care cunosc foarte bine organizațiile de tip mafia și știu cum să le abordeze cu hotărâre și fermitate. Doamna Alfana și doamna Fayon uh, s-au referit la bancnotele de 200 și 500 de euro și au prevăzut uh, un fel de trasabilitate. Sugestia va fi luată în considerare. Uh, colegul Caron a, porni, a vorbit de ecomafia și au fost și alte fragmente care s-au referit la activitatea benzilor și la activitățile de deformare, de defăimare în presă. Domnul Gomez, doamna Gomez s-a referit și la bunurile confiscate la nivel național. Au fost uh, menționate și noile resurse pentru agenții din partea doamnei Veronique Mathieu, domnul Dan și alții. De asemenea, a fost menționat rolul asocierii și o să vedem când trebuie să fie prevăzută această zi în care um, vom comemora victimele mafiei a fost sugerată data în care acest lucru se întâmplă în Italia. Rămâne să vedem dacă e o idee bună sau dacă ar trebui să alegem o dată diferită care să reunească toate statele membre. Dar asta este o analiză pe care o să o facem în următoarele zile. Și închei aici, doamnă președinte, înainte de timpul pe care, cu mare generozitate, mi l-ați acordat. Nu o să mă întind pe 20 de minute, dar vreau să vorbesc despre ultima pagină a unui uh, amendament pe care l-am depus chiar eu. 387 este numărul acestui amendament, pe care o să-l citesc, dar nu în totalitate, dacă vrem să nu ne lungim prea mult, dar vreau să vă spun că în acest amendament am încercat să includ toate elementele esențiale care țin de prioritățile obiectivelor pe care vrem să le atingem prin acest efort și care efort să fie concret. Definirea criminalității organizate, organizarea presei și activitățile de crimă organizată, paradisurile fiscale din Europa, sistemul bancar, infracțiunea de uh, manipulare în sport, o fiscalitate omogenă la nivelul companiilor și una care să fie omogenă la nivel european, consolidarea acordurilor de cooperare judiciară, sechestru, confiscare, recunoașterea reciprocă hotărârilor judecătărești, uh, excluderea de la uh, licitații pentru uh, cei care au fost condamnați de activități de criminalitate organizată, aspecte care țin de etică și responsabilitate în politică, ci m-am referit și la criminalitatea cibernetică. După peste 15 luni, pentru că am început în 2012 să ne ocupăm de asta și acum suntem iată în iulie 2013, prin urmare 15 luni au trecut și în tot acest timp am lucrat foarte intens. Am discutat despre subiecte care acum sunt cunoscute și fac parte, să spunem, din patrimoniul nostru al tuturor, așa că în această etapă, dacă Va exista o altă întâlnire pentru examinarea amendamentelor, inclusiv a amendamentelor de compromis. Deci după această toată etapă suntem siguri că împreună, în întâlnirea prevăzută în prima săptămână din septembrie, pentru că pe 17 va avea loc votul pe raportul final, dar în această prima săptămână uh, eu cred că vom avea cadrul de referință general de care avem nevoie amintindu-vă tuturor că ar fi de dorit la final să avem un vot inspirat, să spun, inspirat din uh, unanimitatea abordării subiectului, pentru că evident aici nu pot să existe tensiuni în aprobarea raportului de la jumătatea mandatului, care este în concordanță cu această dorință a raportorului și care va face tot posibilul, chiar și ce e considerat a fi imposibil, pentru a ne asigura că avem o definiție echilibrată și corectă în acest uh, raport, care este important pentru întreaga Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc dumneavoastră, dar înainte de a da cuvântul, aș vrea să urez bun venit colegei Ruza Tomazici, care reprezintă Croația și care de săptămâna trecută uh, s-a alăturat Uniunii Europene. Prin urmare, fiți binevenită în cadrul grupului ca reprezentant a grupului ECR. Bine, ales. Bun. Acum deschidem discuția și dau cuvântul imediat doamnei Veronic Matio, care are la dispoziție 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Prea mult pentru mine trei minute. Eu doream să felicit pe domnul raportor. Pentru activitatea desfășurată pe marginea acestui raport final. Vreau să-i felicit pe colegii care au înaintat amendamente. Numărul mare de amendamente arată interesul stârnit de acest uh, raport și de activitatea noastră pe parcursul acestor luni, prin audieri și așa mai departe. Mă bucură interesul pe care l-a suscitat această comisie. Vă reamintesc că această comisie a fost înființată la dorința colegilor libe într-o prima fază, dar apoi Uh, a a fost rezultatul dorinței tuturor colegilor, fiindcă s-a votat în, plen, în plenară și doream să spun acest lucru în această dimineață, fiindcă a fost foarte important. Toată lumea a dorit ca această comisie să fie înființată și iată acum avem raportul final uh, cu multe amendamente. Am avut uh, deja 700 de amendamente la raportul de la jumătatea activității, iar acum la raportul final avem peste 300 de amendamente, în ceea ce oglindește toate, tot interesul și îngrijorările colegilor în ceea ce privește crima organizată și spălarea de bani, ce reprezintă un flagel uh, foarte important în, uh, în uh, Uniunea Europeană. Toate aceste aspecte au fost avute în vedere de domnul raportor. Am vorbit despre uh, rețelele mafiote, despre interzicerea bancnotelor de, de 500 de euro și de 200 de euro și așa mai departe și alte măsuri. Uh, asemenea, domnului raportor, sper să se găsească multe uh, amendamente de compromis în septembrie, pentru ca apoi um, să putem sprijini cu toții uh, soluțiile pe care le-am găsit uh, pentru combaterea acestui flagel uh, care este extrem de important în Uniunea Europeană. Deci, felicitări pentru acest raport. Vreau să vă spun că am discutat cu președinția lituaniană și am uh, vorbit despre îngrijorările și mai ales prioritățile președinției lituaniene, iar acest raport trebuie să vă spun că făcea parte din îngrijorările, din prioritățile ministrului de interne cu care am discutat. Și cred că trebuie pus accentul pe crima organizată în cadrul Uniunii Europene cu ocazia Uh, cu ocazia președinției lituaniene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum trei minute are cuvântul uh, doamna Faio. Uh, hvala lipa, Salvatoru, za to um, osnute. Mulțumesc! Mulțumesc, Salvatore, pentru acest proiect de raport final. Vreau să te felicit pentru munca desfășurată și, în egală măsură, raportorilor din umbră și coordonatorilor, precum și celorlalți colegi implicați în redactarea acestui raport. Sper că amendamentele înaintate vor uh, îmbogăți și îmbunătăți raportul final. Vreau ca acest raport să uh, fie avut în vedere de guvernele europene în, în această toamnă. Combaterea crimei organizate și a spălării de bani reprezintă un fenomen foarte important uh, în Europa și aceste flagel, acest flagel devine um, mondial, deci uh, înseamnă că nu ne putem ocupa de el doar la nivelul granițelor Europei. Aș dori să um, vă vorbesc despre câteva aspecte importante din acest uh, raport. Traficul de ființe umane. Acesta acest fenomen uh, afectează multe țări europene ca țări de origine, țări de, um, ca țări de tranzit sau țări, destinație finală a traficului de ființe umane, iar um, acordurile din acest domeniu nu au fost ratificate de toate statele membre pentru a eficientiza combaterea acestui flagel. Trebuie să rezolvăm această problemă, fiindcă altfel victimele traficului de ființe umane sunt lăsate de izbeliște la mâna traficanților, nu au documente, trăiesc uh, în, uh, într-o frică permanentă, iar noi trebuie să facem mai mult. Propunerile noastre de compromis în acest uh, context sper că vor putea să răspundă așteptărilor tuturor celor care au înaintat amendamente. În ceea ce privește migranții, Prin amendamentele noastre am uh, spus că multe centre de detenție european, europene nu oferă tratament uh, adecvat și în conformitate cu legea pentru migranți. S-a vorbit și despre bancnotele de 200 și 500 de euro. Vreau să vă spun că acum la Libe ne ocupăm de un raport care are ca scop combaterea incidenței crescute a spălării de bani, mai ales uh, prin tipărirea de bancnote false. Cred că este nevoie de sancțiuni minime armonizate în Uniunea Europeană, iar uh, aici s-a făcut uh, o propunere pentru bancnote falsificate în valoare de 10.000 de euro, cu, ce ar aduce cu sine, o, ar atrage o pedapsă cu închisoarea de șase luni. Domnul Iacolino a atras atenția asupra infracțiunilor din domeniul agriculturii și sectorului alimentar, ceea ce este periculos nu numai pentru sănătatea consumatorilor, ci și mai ales pentru acele state membre care pentru care alimentele de calitate sunt extrem de importante. Apoi, în ceea ce privește sectorul jocurilor și cazinourilor, vreau să vă jocurilor de noroc și cazinourilor. Propun um, eliminarea um, alineatului cu privire la jocurile de noroc legale, fiindcă jocurile de noroc nu sunt legale în toate statele membre. Iar în ceea ce privește sistemele juridice din uh, statele membre, Cred că este limpede că justiția nu este peste tot eficientă. Și că cetățenii nu au întotdeauna încredere în sistemul judiciar. Iată de ce trebuie reamintit că un sistem judiciar adecvat este extrem de important, iar tribunalele trebuie să fie ferite de orice interese ascunse. Trebuie să ne asigurăm că judecătorii sunt independenți la nivel decizionar. Iată câteva dintre amendamentele importante pentru mine și grupul meu politic Sperăm să reușim să ajungem la un compromis, la mai multe compromisuri pe marginea acestora, iar în luna septembrie vom avea, sper, o propunere foarte bună pentru a ne putea finaliza activitatea. onorevole Newton. Trei minute acum, domnul Newton da. Uh, thank you very much, Madam President. Um, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Am ajuns într-un moment foarte important. Am muncit din greu în ultimele trei luni, am adunat foarte multe informații, iar acum trebuie să întocmim un raport final bun, altfel am muncit degeaba. Iată deci un moment extrem de important. Cel mai important lucru pe care îl poate face comisia noastră este să se asigure că în momentul în care ne finalizăm activitatea, din păcate trebuie să se întâmple și asta în luna octombrie, că munca noastră, activitatea noastră nu va fi eh, fost făcută degeaba și că vom eh, lăsa moștenire uh, Eh, pentru, pe, pentru viitor, pentru acțiunile viitoare, ce va face noul Parlament? Va crea o comisie, o subcomisie pentru a duce mai departe activitatea noastră și să nu se spună eh, pur și simplu, da, ne-am distrat bine în 2013, dar acum gata, s-a terminat. Trebuie să hotărâm împreună ce va face Parlamentul pe viitor care vor fi pașii de urmat, ce va face comisia. Trebuie să le dăm o listă de cumpărături lungă în ceea ce privește activitățile viitoare și probabil vom avea o comisie, o nouă comisie anul viitor și trebuie să ne gândim ce am dorit să facă noua comisie, cum va monitoriza Parlamentul activitatea comisiei și cum se va asigura că face comisia ceea ce dorește să facă Parlament, ceea ce dorește să facă Parlamentul ales. Deci, iată, este foarte important să vedem care va fi um, următoarea etapă. Trebuie să vedem uh, care va fi și care va fi atitudinea statelor membre, cum cum să spun, unele state membre nu, cum a spus și vorbitoarea mea, unele state membre nu au ratificat ceea ce este uh, intolerabil. Deci mai avem uh, multă muncă, chiar și după ce ne vom fi terminat activitatea noastră aici la comisie. Și subiecte extrem de importante care s-au desprins din activitatea noastră, printre care faptul că statele membre nu au reușit să coopereze eficient la nivel transfrontalier din mai multe motive. Din motive istorice, din motive de lipsă de încredere lingvistice, de diferențe de sistem și așa mai departe. Iar noi trebuie să recomandăm o mai bună cooperare transfrontalieră, fiindcă, așa cum auzim adesea, uh, criminalii operează foarte bine transfrontalier, pe când statele membre nu o fac la fel de bine. Trebuie să ne ocupăm de asta. eu am fost parte din delegația care s-a deplasat la Washington și cred că, într-adevăr, trebuie să avem uh, um, forțe polițienești federale la nivel european. Nu putem să facem asta acum, fiindcă avem mai multe obstacole, dar trebuie, trebuie să fie obiectivul nostru. Poate așa putem ajuta Europolul să se dezvolte și să aibă, um, să aibă um, forțe de ordine pe stradă, să nu se ocupe doar de strângerea de, de uh, informații cum uh, face la ora actuală. Un alt lucru este greu să, să obținem statistici, dar este clar că orice există pe lumea asta poate fi contrafăcut. Uh, contrafacerea care uh, vine nu numai din China, ci și din restul lumii, distruge um, locuri de muncă, ne afectează la nivel fiscal, iar dacă am putea să recâștigăm aceste locuri de muncă și aceste venituri fiscale, am putea poate să ieșim din recesiune, să ne revenim. Deci trebuie să facem ceva pentru a ne asigura că se va întâmpla acest lucru. Un lucru foarte interesant uh, pe care l-am descoperit mai mulți în urma uh, delegației noastre la New York este că um, doar foarte puține containere din, transportele, din transporturile uh, internaționale sunt verificate. Mi s-a spus la New York că se verifică doar 5% din containere, doar, at- doar atât pot fi verificate, chiar dacă se știa sigur că în celelalte containere s-ar putea găsi bunuri contrafăcute, cocaină și așa mai departe. Am întrebat cum stă situația în Europa iar și mi s-a răspuns că în, în Antwerp doar uh, la Anvers doar, doar 3% din containere sunt verificate, deci uh, Iată ce, ce număr mare de uh, containere necontrolate intră în Europa. Nu, nu, nu e de mirare că bunurile contrafăcute și cocaina care intră în Europa sunt în cantități atât de mari. Trebuie să vedem ce putem face pentru pentru a asigura un control mai bun al containerelor care intră în Europa, ceea ce le permite uh, rețelelor organizate să acționeze liber. Apoi, schimbul de informații transfrontalier. Și aici mai e de lucru primarul Giuliani la New York a, a avut foarte mare succes în ceea ce privește zero toleranță la crimă, făcând legătura între, uh, între bazele de date din, din New York și uh, alte localități. E, e limpede că dacă nu reușim să avem un sistem comun de baze de date și o colaborare la acest nivel, nu putem uh, să luptăm împotriva crimei organizate. Apoi, avem nevoie să îmbunătățim situația și în ceea ce privește sancțiunile, uh, pedepsele, pentru ca, uh, pentru ca infractorii să nu poată să aleagă jurisdicția unde uh, sancțiunile și pedepsele sunt mai ușoare și, și criminalitatea cibernetică trebuie, și aici trebuie să acționăm mai bine. Iar în ceea ce privește transparența, mulți experți au spus că transparența joacă un rol foarte important în combaterea corupției. Nu putem, nu, nu pot să corupția nu ar mai putea exista dacă la nivel guvernamental, de pildă, și nu numai dacă ar exista transparență. Deci trebuie, trebuie ca comisia noastră temporară să, să uh, transmită mai departe o, o moștenire foarte importantă. Uh, nu știu cât timp mai am la dispoziție. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc. Vreau să vă spun că ieri guvernul britanic a anunțat că folosește clauza opt-out pentru cooperarea polițienească și de justiție și afaceri interne în Uniunea Europeană. O mișcare prostească și spun asta sperând că suntem difuzați pe internet și că toată lumea poate auzi așa ceva, fiindcă este un gest, este o, o mișcare absolut stupidă din partea guvernului britanic. Asta ca un fel de compromis pentru liberal democrații Noi am spus în Marea Britanică, este o, este o mișcare foarte proastă, dar conservatorii care au uh, uh, au mai multe locuri în Parlament uh, au hotărât să facă acest lucru, acest, acest uh, gest absolut prostesc. Dar, mă rog, asta se întâmplă într-o coaliție. Dar ce nu s-a spus ieri și vreau să se, să se consemneze acest lucru și să-l audă lumea întreagă, ce nu ceea ce nu a explicat guvernul, fiindcă e prea rușinos, este faptul că mai întâi Uniunea Europeană trebuie să folosească clauza opt-out pentru tot. Iar apoi trebuie să renegocieze uh, toate cele 35 uh, de măsuri uh, pe care, le dorește, pe care dorește să le folosească în continuare guvernul britanic, ceea ce înseamnă că câteva luni după ce se folosește opt-out-ul, suntem lăsați descoperiți împotriva în ceea ce privește crima organizată, fiindcă nu am, fiindcă, acum, fiindcă trebuie să negociem din nou cu Comisia și cu toate statele membre pentru cele 35 de măsuri pe care dorește să le adopte uh, Marea Britanie. Dacă aș fi, dacă aș fi infractor, dacă aș face parte dintr-o rețea de crimă organizată, m-aș bucura enorm acum că, ia uite, într-o, se face, se creează o, o fereastră în care Marea Britanie este lăsată um, de, de izbeliște ceea ce privește crima organizată și ar putea să dureze mai mult, fiindcă acum sunt alegeri europene și așa mai departe. Este un, un, un act absolut irresponsabil. Și uh, îmi pare rău că, că Tim, care este un conservator responsabil, a plecat deja. Îmi pare rău că conservatorii au făcut un gest așa prostesc. Deci, iată cum spuneam, moștenirea noastră trebuie să fie importantă. Salvatore și Tania și... Uh, vorbitorul este rugat să, să încheie. Trebuie să, să ajungem la un compromis bun pentru a lăsa o moștenire importantă a activității noastre. Vă mulțumesc! Bill, soprattutto per aver Mulțumesc, Bill, mai ales pentru că ai semnalat cele două aspecte care privesc țara din care vii. Acum, doamna Borsellino poate interveni. Mulțumesc! Și eu am să încep prin a mulțumi Comisiei Inte și președinției în special și secretariatului și tuturor colegilor și evident domnului raportor Iacolino și tuturor celor care s-au plecat cu atenție și entuziasm asupra acestei, acestui subiect. Acest subiect reprezintă o noutate prin faptul că este abordat și zic că asta e un lucru bun. Și zic că și amendamentele, numărul lor mare, reprezintă uh, atenția acordată subiectului, care nu se regăsește neapărat în uh, nivelul de participare, destul de redus, dar asta pentru că se desfășoară în paralel uh, lucrări destul de importante și asta, din păcate, ne face să pierdem. Uh, da, cred că dacă ar fi să facem un uh, bilanț, putem vedea că atenția alocată subiectelor abordate de comisia noastră a fost una foarte mare. După părerea mea, e important că am reușit să abordăm acest uh, subiect și să venim cu elemente noi. Deci nu să vorbim doar despre lucruri cunoscute pe care doar să le prezentăm și să le subliniem, ci chiar au fost prezentate lucruri noi lucruri care sunt abordate ca noutate și ăsta, zic eu, e cel mai important element. Amendamentele care au fost prezentate, așa cum ne spunea domnul Iacolino, subliniază și aprofundează aspecte care deja se regăsesc în raport, dar pe lângă asta există uh, amendamente referitoare, de exemplu, la ecomafia, care a fost scăpat din vedere și nu cred că e un uh, element care ar trebui să fie scăpat din vedere. Deci e important să, reven- să vă referiți și la subiectul acesta, care, de altfel, este relevant pentru întreaga Europa, nu doar pentru anumite țări. La fel și în ceea ce privește traficul de ființe umane. S-a vorbit despre acesta, se vorbește și în raport, dar eu zic că ar fi bine să subliniem anumite lucruri, să le aprofundăm puțin. Nu cred că asta ar face uh, rău raportului și atenția colegului Moraes uh, în ceea ce privește mm, sublinierea termenului imigrație irregulară și nu ilegală, eu zic că trebuie să fie avută în vedere, pentru că este o abordare diferită a, argumentul, a subiectului. Și trebuie să fim atenți la dublul canal parcurs de traficul de ființe umane, avantajele economice pentru rețelele de criminalitate organizată și aspectul um, axat efectiv asupra victimelor, atât pentru cei care sunt uh, traficați pe piața prostituției, cât și a muncii la negru. Problemele care țin de produsele alimentare reprezintă de asemenea un subiect relevant pentru toată lumea, este foarte complex și foarte grav, foarte important. Un alt aspect care a fost adus uh, în atenție cu amendamentele grupului meu este cel care ține de Uh, introducerea între criminalitatea europeană, între elementele de criminalitate europeană, a trei aspecte importante. Traficul de deșeuri, traficul de opere de artă și traficul de specii protejate. Uh, enumerarea acestea între infracțiunile pedepsite la nivel european e important. Au fost menționate de asemenea bancnotele mari care trebuie să aibă trasabilitate și s-a menționat și atenția acordată jurnalismului de investigație. În ceea ce privește propunerea de a lua în considerare ca infracțiune fiscală frauda la adresa intereselor economice europene, mi se pare o sugestie bună, deci să nu rămână doar la nivelul sancțiunilor administrative. În ceea ce privește ziua aceea a comemorării victimelor mafiei, e important să existe la nivel european o zi în care să celebrăm, să comemorăm victimele mafiei și a criminalității organizate. În uh, Italia, 21 martie a fost data aleasă cu uh, 18 ani în urmă. 21 martie era prima zi de primăvară și intenția era să lăsăm impresia că reînnoim lucrurile, că se naște o nouă speranță, mai ales pentru cei care au trecut prin așa ceva. Uh, am putea alege 21 martie, dată care să fie sărbătorită și în alte state europene sau alte date, dar având în vedere că deja există o astfel de dată care acum e cunoscută, eu zic că ar fi important să păstrăm data pentru a da continuitate acestui mesaj pe care vrem să-l transmitem, pentru că până la urmă despre asta este vorba, de un mesaj pozitiv. Încă o dată vreau să subliniez importanța eforturilor făcute pe acest subiect. A trebuit să ne confruntăm cu un volum enorm de informații care pe zi ce trece creștea, fiindcă ori de câte ori găseam ceva apăreau noi lucruri și asta arată cât de nevoie a fost să acordăm atenție acestui subiect, subiect care întotdeauna a fost uh, abordat doar uh, marginalizat, doar tangențial. Sper ca toate aceste lucruri să joace un rol important în uh, continuarea focusării atenției pe toate aceste aspecte. Până la urmă e o inițiativă foarte bună, dar dacă rămâne la nivel de inițiativă n-am rezolvat nimic. Am început și cred și sper că Uniunea Europeană va continua să se deplaseze în această direcție. Mulțumim doamnei Borsellino, cine mai vrea să intervină. Înainte să Ba nu, uitați că mai vrea să intervină cineva. Jobro. Domnul Jobro. Mulțumesc foarte mult și aș dori să le mulțumesc colegilor și mai ales personalului care a participat la pregătirea acestui document. M-aș referi la două chestiuni care au fost de altfel reliefate în discuția anterioară. Eventual le-am putea sublinia și mai mult în amendamente de compromis. Mă refer mai precis la chestiuni bine cunoscute, dar care încă nu au fost puse în aplicare așa cum trebuie. Mai precis, confiscarea activelor dobândite de pe urma criminalității organizate și, de asemenea, a veniturilor din activități ilicite. Punerea în aplicare aici diferă de la un stat la altul. Dacă ne uităm la experiența diferitelor state membre, vedem că acesta este un instrument deosebit de eficient atunci când încercăm să luptăm împotriva criminalității organizate. Și în Polonia, vedem foarte clar această problemă. E vorba de măsuri care ar permite în mod concret autorităților să confiște proprietățile care, într-un fel sau în altul, sunt legate de anumite activități de criminalitate organizată. Din câte știu și în alte state membre există obstacole similare. Consider, prin urmare, că introducerea astfel de reglementări ar fi de importanță deosebită. Și ar mai fi un lucru la care doresc să mă refer. Aș dori să subliniez importanța constituirii unor echipe mixte de investigație la nivel european, asta dacă ne gândim la natura specifică a crimei organizate. Un astfel de demers ar contribui la combaterea eficientă a criminalității organizate. Ca procuror general și ministru al justiției, am uh, monitorizat o serie de investigații juridice efectuate în Polonia și în Italia și am putut aprecia avantajele unei cooperări de calitate. Și mi-am dat și seama de care, care sunt uh, problemele ce decur din lipsa unor astfel de echipe mixte. sper că vom putea introduce schimbări considerabile care să permită, juridic vorbind, constituirea unor astfel de echipe atunci când va fi necesar. Mulțumim, stimate coleg. Thank you. Domnul Schmidt, foarte pe scurt, și eu aș dori să mulțumesc raportorului și să subliniez uh, aceleași chestiuni relevate și de colegul și prietenul meu, domnul Newton Dunn, acest uh, opt-out al Marii Britanii, care e un dezastru, dar mă rog, în ceea ce privește cooperarea, cred că trebuie să facem mai multe și cred că textul raportului nu e suficient de ferm. Ar trebui să fie mai strict, în opinia mea. Altfel, nu vom reuși să rezolvăm problemele existente dacă nu creăm cu adevărat, spuneți cum vreți, o poliție europeană. Să, să vă dau un exemplu de ordin practic. Se face trafic de persoane în deșertul Sinai. Știți situația din Egipt. O țară ca Eritrea. În fiecare lună, 4.000 de persoane fug din Eritrea și ajung în deșertul Sinai. Ajung în deșertul Sinai, răpiți, torturați, se face inclusiv prelevare de organe. Alții sunt uh, ținuți și eliberați doar în schimbul unor recompense de 30-40 de mii de euro. Cu câteva săptămâni în urmă a avut loc un proces la Stockholm și doi resortisanți suedezi au fost acuzați și s-a dat un verdict, au fost condamnați efectiv la tribunal, știm că astfel de lucruri se întâmplă și în restul Europei, dar nu se poate face nimic. Vorbim de aceste echipe mixte de investigație ale Europolului. Cineva din poliția națională a unui stat trebuie să spună, trebuie să cooperăm în acest dosar. Și asta e ciudat. Știm că astfel de lucruri se întâmplă, se întâmplă des. Acum avem deja un verdict al unui tribunal european și iată, nu luăm măsuri în consecință. Asta e foarte, foarte rău și aș dori să subliniez că ceea ce se întâmplă impune introducerea unei cooperări mai strânse și chiar crearea unei forțe europene de poliție. Știu că e dificil, mai ales pentru Marea Britanie și pentru o țară chiar ca a mea, dar... Însă dacă vrem să facem ceva împotriva crimei organizate, avem nevoie de astfel de forță de poliție paneuropeană. Și putem sprijini amendamentele care recomandă accelerarea acestui proces și mai multă strictețe. Vă mulțumesc. Mulțumim. Onorevole Weiler. Ja, vielen Dank. Doamna Weiler. Mulțumesc foarte mult. Domnule Schmidt, uh, aș pleca de la spusul dumneavoastră, spunând că a, eu am încă speranțe că mâine sau poi mâine se va face nominalizarea procurorului european și sperăm că asta să nu fie doar pe hârtie. Am vrea să existe autoritățile adecvate, cu competențele adecvate, nu sunt pesimistă, sunt mai curând optimistă. Sigur, e prea târziu pentru cazul din, din Stockholm, dar sunt optimistă în legătură cu ce se va întâmpla odată ce se termină cu alegerile europene. Mulțumim, Barbara. Înainte să dau cuvântul raportorului, vreau să vă reamintesc, deja am menționat, la 9 septembrie, pe 9 septembrie la Strasburg, vom discuta, vom discuta în detaliu amendamentele. Prin urmare, va fi o reuniune crim extraordinară, după care vom trece în comisia noastră la vot uh, pe 17 septembrie după masa, cu excepția cazului în care vor exista modificări și apărea probleme. Dar eu sper că dacă apar să se rezolve. În intervenția pe care am auzit-o și care nu are legătură cu comisia noastră, în intervenția făcută de Bill Newton Dan atunci când a explicat preocupările sale cu privire la posibilitatea ca Regatul Unit să devină cucerit din ce în ce mai mare de organizațiile de criminalitate uh, organizată e o, o problemă care deja există, s-a materializat. Și mă leg de cele spuse de doamna Weiler și de domnul Schmidt. Există o uh, subapreciere din partea statelor membre acestei situații. Nu există voința, în anumite cazuri, în anumite situații, adesea din partea statelor membre, de a ratifica anumite decizii. Când s-a format această comisie, ideea era nu doar să elaborăm un text unic care să conțină eforturile de combatere a criminalității organizate și a spălării de bani, ci știam cu toții că este nevoie să consolidăm și să punem în valoare cooperarea dintre statele membre și cooperarea la nivel internațional în același timp. Faptul că această comisie a fost supusă unor uh, evaluări făcute nu doar de statele membre, ci și de state terțe. Uh, de exemplu, ultima noastră misiune la Washington a făcut o dovadă foarte clară a acestor lucruri. Există interes, există entuziasm la nivelul autorităților relevante din Statele Unite cu privire la activitatea noastră și asta s-a văzut de curând. Deci e un lucru îmbucurător. Însă, după părerea mea, trebuie să uh, analizăm și să evaluăm situația în care ne regăsim. Statele membre, și aici mă refer și la activitatea Europol, dar până când statele membre nu vor înțelege că e nevoie să uh, investească, să se investească cu suflet și trup și gând în aceste eforturi de uh, promovare a siguranței, care nu se referă la militarizare, ci la libertate, democrație și siguranță pentru cetățenii noștri din cele 28 de state membre. Deci, dacă nu se întâmplă acest lucru, activitatea noastră va încerca să furnizeze și va furniza toate elementele utile pe hârtie, elemente utile pentru a putea consolida și pentru a putea eficientiza colaborarea, dar nu va exista hotărârea, decizia politică, voința politică și aceasta este până la urmă principalul element. De aceea, dacă ne gândim la un an în urmă, aproape nimeni din această sală n-ar fi spus cuvintele care au fost puse astăzi aici. De ce? Pentru că a fost un an, a trecut un an în care am organizat multe audieri, audieri în care am detaliat, am dezbătut problemele, am ascultat experți, magistrați, procuratori, reprezentanții ai forțelor de ordine, juriști, jurnaliști, care au prezentat toate aspectele realității lor. Prin urmare, am înțeles că este nevoie să trecem dincolo de un pur schimb de informații și de bune practici. În acest sens, aș vrea să mulțumesc secretariatului, aș vrea să mulțumesc coordonatorilor și tuturor colegilor care au participat la reuniunile Comisiei CRIM. Inițial se credea că această comisie va fi o comisie care se va ocupa doar cu studii, cu efectuarea de studii, dar încăpățânarea de care au dat dovadă membrii acestei comisii a dus la faptul că activitatea noastră de zi cu zi a devenit ceva real tangibil și lucrările comisiei noastre sunt considerate acum uh, una dintre prioritățile acestei legislaturi, ceea ce înseamnă că atunci când cunoaștem problemele reale, nu există uh, divergențe ideologice și politice și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru că aici, în această incintă și la întâlnirea coordonatorilor, n-am auzit nicio ceartă, nimeni n-a ridicat vocea, nimeni nu uh, a dus la situații care ar fi putut să se producă uh, din perspectiva grupurilor politice diferite. Toată lumea a încercat să fie de acord. Vreau să-i mulțumesc raportorului Iacolino pentru că deja are dovada interesului mare care vine din partea colegilor, uh, interes care nu s-a mai văzut la acest nivel, um, în sensul de participare la întâlniri, dar uh, s-a manifestat prin numărul mare de amendamente. Și asta dă dovadă și dovedește faptul că raportorul a căutat și apoi a reușit să găsească o sinteză pentru a face raportul unul cu care toată lumea să fie de acord 100%. Sunt, sigur că, sunt sigură că aceste 300 92 de amendamente vor avea aceeași soartă și vă mulțumesc pentru că știu că n-a fost simplu, nu este simplu, pentru că încă mai rămâne un pas de parcurs, deci nu e simplu, dar fără îndoială, ceea ce am făcut până în prezent, punând negru pe alb problemele și abordându-le, așa cum le spunea doamna Borsellino, în acest Parlament, în această comisie, aceste probleme nu au fost dezvătute niciodată până acum, fiindcă nu exista voința politică. Deci faptul că ele au fost abordate, clarificate și că s-a găsit, să spunem, antidotul la aceste probleme, ne arată că activitatea noastră este una de nivel înalt în comisia aceasta. Mulțumesc tuturor, mulțumesc secretariatului care s-a implicat întotdeauna pentru a rezolva problemele cu care ne-am confruntat și mulțumesc coordonatorilor și raportorului pentru această activitate și asta va rămâne în uh, analele Parlamentului European. Și așa cum a spus domnul Newton Dan, îmi doresc și eu ca odată ce uh, vom avea un nou mandat, asta se va întâmpla în iunie anul viitor, uh, să se înțeleagă dintr-o perspectivă pe termen lung că cu acest raport n-am trecut linia de sosire, ci de-abia am uh, inițiat un proiect extins și larg, a cărui principal subiect este interesul și siguranța, interesele nu doar economice, ci interesele de protejare democrației și libertății cetățenilor noștri. Dau cuvântul acum raportorului pentru a răspunde la intervențiile colegilor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Oricum, în intervenția mea eu o să aleg să fiu foarte scurt. Am ascultat cu mare atenție cele spuse de colegi, um, faptul că s-au arătat disponibili pentru continuarea activității, mi s-au părut stimulante observațiile pe care le-au făcut. Mulțumesc și pentru cuvintele frumoase care au fost spuse. Până la urmă a fost un joc de echipă acesta, așa cum ați spus și dumneavoastră. s-a implicat întreaga comisie. Prioritate în ceea ce privește cooperarea judiciară și polițienească. După părerea mea, textul, așa cum ne-a spus domnul Schmidt, nu e slab în acest sens. Uh, am consolidat convingerea că prin schimbul de informații și printr-o puternică cooperare judiciară și polițienească, uh, care constă în, așa cum am văzut, formarea de echipe mixte care să apere interesele financiare și economice ale Uniunii Europene pe baza unei activități comune. Deci acest gen de activități sunt obiectivele pe care noi ni le-am stabilit și care au fost clar exprimate, zic eu, în text. Protecția migranților. Am spus, este un subiect foarte interesant. Papa Francesco a fost acum câteva zile la Lampedusa, granița aceasta dintre nord și sud, și a readus accentul central asupra Siciliei și zonei Mediteranei. Uh, Mm, și acest lucru se întâmplă în Europa și chiar în întreaga lume. Și eu zic că acesta este un gest foarte sensibil și atent față de persoanele acestea marginalizate care au disperată nevoie de protecție. Vreau totuși să vă reamintesc că textul acesta de care vorbim se referă la corupție, criminalitate organizată și spălarea de bani. E adevărat că adesea traficul de ființe umane este făcut de eh, membrii criminalității organizate, dar trebuie să ne gândim puțin la caracteristicile caracteristicile, la elementele textului pe care vrem să-l redactăm. Sunt de acord că pariurile ilegale, de exemplu, sau zocurile de noroc uh, reprezintă o problemă patologică și adesea sunt controlate de criminalitatea organizată. Am vorbit despre asta și vom continua să vorbim despre disciplina comună la nivel european. Există niște probleme legate de hotărârile, de sentințele Curții Europene de Justiție care consfințesc, așa zisa, subsidiaritate. Sunt de acord cu doamna Borsellino în ceea ce privește uh, complexitatea produselor alimentare și cu privire la faptul că interesele economice și financiare, dacă sunt atacate, uh, ar trebui să devină infracțiuni penale și nu doar administrative există această dorință, uh, cum ne-a spus Tania, să ajungem la un compromis. Și ai dreptate, trebuie să facem cu toții uh, eforturi pentru a ajunge la un compromis. Am menționat bancnotele mari, jocurile de noroc, am vorbit despre imigranți, au fost și ei menționați aici. Suntem cu toții de părere că subiectul procuratorului european poate să devină uh, util în aceste eforturi de combatere a activităților uh, criminalității uh, și la fel și o forță de poliție comună europeană ar putea să ajute în acest sens, dar evident că în acest caz vorbim de termen mai lung. Uh, Apoi, până atunci trebuie să ne mulțumim de utilizarea adecvată a echipelor mixte de anchetă. S-a vorbit și despre jurnalismul de investigație. Eu sunt exact de aceeași părere cu doamna Veronic Matias, care a refer- s-a referit și la ecomafia și uh, asta este un subiect foarte important dacă e să ne gândim la cooperarea judiciară. Și să nu uităm solicitarea unei discipline în toate statele membre și în ceea ce primește autospălarea de bani sau votul de schimb, unde uh, uh se pot promite și alte beneficii, nu doar financiare. Apoi am menționat uh, uh, incapacitatea de a candida sau de a fi ales în cazul în care a fost condamnat pentru criminalitatea organizată și, încă o dată, excluderea din sistemul economic al contractelor și licitațiilor publice a companiilor care au fost condamnate în acest sens în toate statele membre pentru a avea o, o garanție că pe piața unică europeană sunt protejați antreprenorii onești și cei care sunt, nu sunt onești vor fi uh, sancționați prin eliminarea din acest sistem al contractelor publice. În ceea ce privește activitățile subcomisiei, Parlamentul European s-a exprimat printr-un vot care a fost uh, clar și neunivoc. Da, asta, doamnă președinte, nu înseamnă că uh, putem face un lobby transversal și politic pe acest subiect. Trebuie să facem acest lo- lobby astfel încât accentul pus pe activitățile de combatere a activităților criminale să continue să fie de actualitate și să fie dus mai departe și în următorul mandat, în cea de-a șaptea legislatură. Avem deci toți aceeași părere, așa cum au spus colegii care au intervenit. Domnul Newton Dan uh, a spus că trebuie să uh, consolidăm și să ducem mai departe această extraordinară voință recunoscută de Parlament uh, combaterea aceasta activităților criminale trebuie să se întâmple la nivel european, fiindcă e o provocare europeană și trebuie să avem principii și valori comune și trebuie să avem un obiectiv comun și anume, și aici închei, la final să avem un text flexibil care să stabilească niște priorități clare, concise și Comisia trebuie să joace rolul, Consiliul trebuie să fie mai atent și să răspundă mai bine la aceste cerințe ale noastre noastre și statele membre trebuie să armonizeze disciplinele legislative existente, prevăzând, de exemplu, infracțiunea de asociere um, de tip mafios uh, care este o infracțiune prevăzută în legislația din Italia și trebuie să se garanteze prin niște standarde juridice și o abordare comună că acest lucru poate să ducă la creșterea siguranței cetățenilor, că poate să promoveze economia licită și uh, va avea efecte de disuasive eficiente față de cei care uh, desfășoară acțiuni care trebuie să fie condamnate. Și închei această intervenție mulțumim, mulțumim tuturor colegilor care au intervenit, le mulțumesc și celor care uh, astăzi au ales să nu o facă. Doamna președinte ne-a spus deja care este calendarul. Avem uh, două zile, 9 și 17 septembrie, pentru discuții și apoi un vot final care a fost prevăzut, dacă nu mă înșel, pe 22 octombrie. Da? În plenara din octombrie, care ar trebui să fie finalul acestor 18 luni în care uh, am uh, muncit intens, e adevărat, dar uh, a fost și o satisfacție pentru noi toți. Încă o dată vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule președinte. Bun, deci au rămas aceste două date, 9 și 17 septembrie, pentru votul final în Comisia CRIM. Acum vreau să urez bun venit din parte, în numele Comisiei CRIM domnului Michel Levy, uh, docent în criminologie la Universitatea de la Cardiff, pe care îl și invit să vină aici alături de mine uh, și ne va prezenta concluziile interimare ale studiului uh, elaborat de departamentul tematic C referitor la costul criminalității organizate. Discuția se va structura uh, începând cu 20 de minute pentru vorbitor, după care Vom începe dezbaterea și uh, fiecare dintre dumneavoastră care vrea să intervină va avea la dispoziție 3 minute. Grazie Good morning, uh, everyone. Micro. Microphone. Okay. Good morning, everyone. Um, Dimineața. Mă bucur că am putut să folosesc uh, opțiunea opt-in pentru această comisie și vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această dimineață. După remarcele uh, lău, uh, plimne de laudă ale doamnei președinte uh, în ceea ce privește activitatea comisiei. Mi-amintesc de cuvintele comicului britanic Spike Milligan, care spunea că suntem toți în camera de în anticamera morții. Mă bucur foarte mult că vă pot vorbi despre raportul interimar al activității Eh, care mi s-a încredințat în ceea ce privește eh, impactul social, economic și financiar al crimei organizate în Uniunea Europeană, inclusiv în Marea Britanie. În engleză se spune caritatea, eh, acțiunile caritabile încep acasă. Eu aș spune că și claritatea începe de acasă. Ce am încercat eu să fac, eu și colegii mei în acest raport uh, și uh, vom duce mai departe această uh, încercare în versiunea finală, a fost conturarea proiectului pentru a vă permite dumneavoastră și a tuturor celor care vor citi acest raport să înțelegeți mai bine situația crimei organizate și costurilor aferente, o, un uh, subiect care nu a fost foarte aprofundat, uh, în mod surprinzător, uh, în alte părți. Deci noi suntem pionieri. Uneori se spune în economie că, că um, este greu să fii primul și se vorbește despre penalizarea celor care sunt primii. În acest uh, domeniu sunt... Uh, vorbitorul este întrerupt. Vorbitorul este rugat să se așeze. Deci în acest uh, domeniu vorbim despre cele mai uh, bune estimări, mai degrabă decât estimări ghicite în ceea ce privește costurile aferente crimei organizate pentru a putea să se creeze o imagine de ansamblu pentru comisia dumneavoastră și pentru comisia care va urma în ceea ce privește aceste subiecte. Până acum uh, suntem doar în prima etapă, există trei etape. Prima etapă este acest cadru conceptual mai târziu uh, vom um, revizui mai cuprinzător materialul publicat, uh, literatura care există în Europa și în afara Europei, pentru a pune la punct unele zone cheie pe care le-am identificat noi uh, ca fiind posibile, cu unele rezerve, bineînțeles, în ceea ce privește fiabilitatea datelor, aspecte asupra cărora voi mai reveni și la sfârșit. Este vorba despre, despre utilizarea posibilă a acestor date. Cadrul analitic va fi, va, reprezenta, va fi reprezentat de defalcarea informațiilor în activități de eh, crimă organizată de tip prădător, eh, care reprezintă organizații de crime organizate ce au ehm, eh, victime identificabile. Vă voi mai vorbi despre acest lucru și mai târziu, în momentul în care voi vorbi despre raportul italian, este vorba despre omucidere, jaf, jaf armat și, și alte tipuri de crimă organizată, cum ar fi trafic de droguri și contrabandă cu ființe umane. Vom împărți costurile în costuri directe și indirecte costuri private și locale. Vă întrebați poate ce înseamnă locale. E vorba despre crima organizată din intermediul comunității, între uh, persoane care se cunosc sau care sunt afectate în mod direct. de activitățile de crimă organizată. Dacă, de exemplu, are loc o crimă sau un viol într-o, într, într comunitate locală, toate persoanele care Uh, cunoșteau, uh, care cunosc victima, sunt afectate și implicate în mod direct uh, mult mai mult decât opinia publică, decât în mod general. Apoi vom discuta și despre controle în aval și în amonte și costurile aferente. În primul rând vreau să vă spun că costurile crime organizate depășesc profitul adus făptașilor. Adesea în ziare citim că cineva, că a avut loc o crimă sau a, fost, a avut loc un sau a fost tâlhărit cineva pentru cât, uh, câțiva bănuți, fiindcă nu avea un buzunar decât 2-3 euro. Iar acest lucru amplifică crima. Aici asistăm la un fenomen uh, similar, dar la o scară mult mai largă. Dacă ne uităm la crime de tip prădător, de pildă pedepse pentru, că, pentru uh, neplătirea, pentru neplată, fraudă, furtul de, aceste furturi metalice, ca să zicem așa, e vorba de, furt, de, de furtul de șine, de căi ferate sau rețele electrice care aduc cu sine eh, daune foarte mari, infracționalitate cibernetică, după cum am, am arătat și în anexa la raportul meu, eh, eh, profitul nu este atât de mare și pierderile sunt mai mari decât, decât profiturile. Apoi, eh, criminalitatea legată de deșeuri și așa mai departe, toate acestea aduc cu sine eh, pierderi mult mai importante pentru societate decât beneficiile aduse, decât profitul adus eh, infractorilor. Delegatul din Polonia spunea mai devreme că confiscarea joacă un rol foarte important al acestui proces. Dar nu vom reuși niciodată să confiscăm suficient de mult. Chiar dacă lăsăm deoparte faptul că infractorii cheltuiesc mulți bani pe femei și pariuri la uh, curse, chiar dacă lăsând asta deoparte, confiscarea este foarte importantă, dar nu vom confisca niciodată suficient pentru a putea acoperi daunele aduse mediului înconjurător și așa mai departe. Uh, crimele pe piață, de pildă, traficul de droguri, uh, traficul cu ființe umane, produsele um, contrafăcute de îmbrăcăminte sau uh, produse de uh, larg consum, nu, nu neapărat produse farmaceutice, fiindcă în momentul în care se, sunt cumpărate produse farmaceutice contrafăcute, nu se, nu, nu, nu se știe că sunt contrafăcute, dar, dar uh, gențile Prada sau ceasurile cumpărate mm, contrafăcute sunt cunoscute ca atare. Uh, Deci aceste daune ar putea să fie tangibile, corupție, violență pe piață, sau intangibile, îngrijorarea, îngrijorarea adusă cu privire la migrația ilegală sau sau uh, pornografie pe internet, uh, jocuri de noroc, uh, forme moderne de sclavie și așa mai departe. Sunt sigur că ați discutat despre aceste lucruri la raportul dumneavoastră în moment. Uh, există situații în care nu se poate face apel la nimeni în, în cazul în care se are loc uh, aceast, aceste, forme de, aceste forme de crimă organizată. Um, problema estimării costurilor aferente crimei organizate este reprezentată de faptul că crima organizată este uh, foarte răspândită și uh, Uh, foarte mulți indivizi pot întruni criteriile de la, de la Convenția de la Palermo. Este vorba de, de întrunirea mai multor persoane pe o perioadă de timp în scopuri financiare, fiindcă multe tipuri de crimă întrunesc aceste condiții. Trebuie să ne hotărâm dacă dorim să folosim crima organizată ca termen care să reprezinte organizații de tip mafiote, pe care, uh, pe care bineînțeles, cetățenii le consideră ca fiind o, un rău enorm asupra societății, în afară de mafiot, bineînțeles, sau un termen mai larg care include rețele de indivizi care, ar putea, care pot să se cunoască sau nu, dar care colaborează în scopuri criminale. rețele care poate nu sunt percepute de unii ca fiind crimă organizată, dar care întrunesc condițiile Convenției de la Palermo. Aici uh, intră uh, și uh, cazuri de fraudă de scară mai mică, la scară mai mică, de pildă, iar această cri- criminalitate a rețelelor, o definiție mai largă, include toate, toate infracțiunile economice din Europa și costurile aduse de hotărârea criminal, uh, criminalilor, um, rețelelor de criminal de a domina unele zone geografice. Am, uh, am făcut o tipologie aici, o tipologie preliminară care, se, care include mai multe uh, tipuri de activități criminale. Nu o să intru acum în foarte multe amănunte, amănunte dar intră aici crime de, legate de mediul înconjurător, de uh, faună și floră. Și am uh, a făcut această defalcare pe domenii sau pe tipuri de victime. În cealaltă coloană vedeți tipurile de crimă organizată propuse a fi excluse din acest studiu. Le vom discuta uh, la alte tipuri de crimă E vorba de spălare de bani, crimă cibernetică, despre care am scris în anexă la raportul dumneavoastră. Corupție, frauda de identitate și violență. Acestea sunt, uh, sunt uh, definite de Europol, de World Economic Forum și de mine, um, elemente care facilitează crima, facilitatori ai crimei dacă includem spălarea de bani și toate uh, aceste tipuri de crimă, atunci uh, practic numărăm de două ori, adică dublăm uh, costurile aferen, conexe crime organizate. Costul uh, crime organizate legate de traficul de droguri. E greu să, să ne dăm seama care este cota uh, daunelor legate de traficul de droguri care poate fi atribuită crime organizate. Pe de o parte, consumul ilegal de droguri este înlesnit de crima organizată de la nivel local la nivel transnațional. Astfel, uh, orice daune ce rezultă din uh, consumul ilegal de droguri pot fi anexate costurilor crime organizate. Dar unele dintre aceste costuri sunt, cel puțin parțial, rezultatul modului în care, uh, în care ne, ne ocupăm de infractori și infracțiuni și uh, la nivelul înalt de distribuție, export, contrabandă. Toate acestea includ uh, organizații complexe, uneori de dimensiuni mari, iar pe de altă parte, nivelul de jos al acestui, acestui comerț ilegal este prezentat de, de indivizi care vând droguri, droguri pe cont propriu. Deci acești dealeri, mai degrabă decât, uh, decât uh, concepția normală și obișnuită a rețelelor de, uh, de crimă organizată și nu corespund nici măcar definiții de la Palermo aici. Stabilirea costurilor, ceea ce vor, va trebui să facem noi această vară, pentru raportul final, va fi deci un proces complicat, dar folosirea unor droguri, tipuri de droguri ilegale va fi luată în, avută în vedere în ceea ce privește sfera de, sfera de aplicare a acestui raport. Este vorba despre, este vorba despre cannabis, amfetamine, cocaină și heroină. Cocaină în diverse forme și, cum spuneam, heroină. Ar fi, um, ar fi prea ambițios să încercăm să includem și alte droguri, dat fiind uh, datele pe care le avem la dispoziție și nu dorim să inventăm, uh, să, să, să scoatem cifre din burtă. Iată, acestea sunt costurile uh, legate de crima organizată aferentă traficului de droguri. La, în literatura economică se dezbate, se dezbate în, care vor fi aspectele costurilor pe care le vom lua în vedere. Dacă uh, Dacă avem uh, camere de injectare, atunci costurile sunt reduse, fiindcă um, se reduc cazurile de infectare cu HIV-SIDA sau alte um, aspecte care cresc costurile. Dacă ne uităm la fraudă, știm că în Europa sunt uh, analizate îndeaproape costurile corupției, fiindcă și asta fiindcă sunt, fac parte din Comisia pentru Corupție și fiindcă sunt consilier pe alte uh, domenii, dar nu, uh, nu e nevoie ca noi să o luăm din nou de la Adam și Eva, dar vom revizui uh, aceste date când va fi nevoie. Cazuri de fraudă includ indivizi în Uniunea Europeană, atât cetățeni cât și persoane care trăiesc în Europa, dar nu sunt cetățeni europeni. Uh, Vom analiza um, departamente guvernamentale locale, regionale și centrale, inclusiv bugetul Comisiei Europene. Organizații de caritate și alte organisme din sectorul terțiar sunt foarte importante, domenii foarte importante, unde unde pierderea încrederii în organizațiile de, care, de caritate din cauza cauzelor de, cazurilor de fraudă în care au fost implicate sau de care au fost acuzate pot avea foarte mare impact asupra donațiilor, iar acest lucru este uh, extrem de important și are un, un impact important la nivel, la nivel social și economic. Afacerile europene, companiile europene, aici există mai multe aspecte tehnice în ceea ce privește uh, filialele uh, companiilor europene din străinătate și uh, și filialele europene ale, ale unor corporații americane, de pildă. Bine, acesta este un domeniu, un domeniu controversat, cum ar fi Google sau Amazon. Chiar dacă sunt în mare parte americane, totuși își au sediul din motive fiscale în Uniunea Europeană. Deci situația, situația este mai complicată aici și va trebui să, să încercăm să o soluționăm. Costurile de funcționare a combaterii fraudei, fraudei mă scuzați, costurile de urmărire în justiție, de pildă, care s-ar putea să crească dacă și în momentul în care vom, dacă vom avea un procuror uh, european. Toate acestea sunt aspecte extrem de importante. Am, uh, în Marea Britanie ne-am ocupat uh, de aceste aspecte, dar, dar nu avem uh, și alte și alte informații la nivel european, însă vom face tot ce putem. Există trei dimensiuni al riscului și daunelor. Există costurile economice, atât costurile actuale cât și viitoare, impactul acestora asupra victimelor și asupra părților terțe care se uh, se tem de cauzuri de fraudă, de pildă prin uh, furtul identității. Să mai pun și alte întrebări suplimentare, de pildă, ce importanță are dacă victimele sunt non-cetățeni? Se mai pun întrebări importante, cum ar fi care sunt trăsăturile demografice ale victimelor și uh, impactul acestora. Europa, în Europa, populația este în îmbătrânire, ca peste tot, ca peste tot în lume. Uh, întrebarea se pune dacă victimele fraudei eh, sunt bătrânii, în care mă număr și eu, eh, dacă daunele sunt eh, mai semnificative, atâta timp cât ei nu mai au timp în cariera profesională să-și, să-și revină. Dacă sunt mai, mai semnificative daunele, și riscul asupra acestor persoane decât asupra tinerilor. Acestea sunt uh, întrebări la care nu s-a găsit un răspuns, dar sunt foarte importante. Contează dacă să zicem, uh, erai mai sărac și ai fost victima unei fraude decât dacă erai mai bogat și prin fraudă ai pierdut o sumă mai mare. Un alt domeniu reprezintă riscurile prezentate de mass media. Cu toții cunoaștem, chiar dacă nu locuim în Marea Britanie, manipulările care au loc în presă a acestor uh, infracțiuni și crime organizate, ceea ce creează o, o nouă realitate pe care politicienii și eu ca uh, membru al domeniului universitar trebuie să le avem în vedere. Apoi să mai pun riscuri care de pe urma persoanelor uh, care comit crime financiare există um, crime organizate care nu au nicio răspundere, care nu au niciun impact asupra respectabilității sociale și um, uh, care, care să-i constrângă și accesul la um, personal coruptibil, mai ales în uh, recesiune, este din ce în ce mai mare. În perioada de, în această perioadă de recesiune, banii spălați sunt cei care mențin la pe linia de plutire economia adesea. Dar întrebarea care se pune este dacă riscurile sunt, sunt sporite în perioada de recesiune, iar nouă ni s-a cerut să vă prezentăm um, o trecere în revistă a costurilor crime organizate. Eu sper ca aceasta să fie piatra unghiulară pentru, pentru relaționamentul pe viitor al Comisiei Libe și nu numai. În ceea ce privește evaluarea situației pentru a vedea dacă situația se îmbunătățește sau se înrăutățește, fiindcă câteodată se mai și îmbunătățește. Întrebarea este dacă lucrurile sunt înrăutățite de recesiune, fiindcă e mai ușor să corupi oamenii în sectorul serviciilor financiare, S-ar putea spune că era, nu era atât de greu să corup oameni nici, nici înainte de recesiunea economică. Dar dat fiind că acum e mai greu uh, să uh, fiindcă e mai greu să uh, duci viața de pe o zi pe alta în condiții de recesiune economică, atunci ești mai disponibil corupției, iar în perioada de criză, spălarea banilor, cazurile de corupție și fraudă sunt în creștere. O doua chestiune o reprezintă uh, modul în care sunt cheltuiți acești bani. Am fi mai îngrijorat dacă banii aceștia ar fi, ar fi cheltuiți pentru activități teroriste sau corupție politică, sau dacă iar ar fi reinvestiți în mediul de afaceri. Dar trebuie să nu uităm, și aici revenim la confiscare, despre care vom discuta mai târziu, foarte mulți bani sunt uh, folosiți uh, pur și simplu pentru divertisment, mai degrabă decât uh, pentru, pentru a fi reinvestiți în, în acțiuni criminale. Nu au toți această etică protestantă. Uh, Alte chestiuni sunt, uh, de care ne vom ocupa sunt costurile traficului de ființe umane, care reprezintă un, un subiect extrem de important. Și uh, aici uh, și aici este greu să trasăm o linie între trafic de ființe umane și contrabandă de ființe umane. Mă întorc aici la analiza mea precedentă. Vreau să vă spun că oamenii nu ar nu ar plăti să fie să facă parte dintr-o rețea de contrabandă dacă ar fi, dacă ar credea, dacă ar crede, mă scuzați, că vor fi exploatați. Moldovan Știți cu toții situația chinezilor, a moldovenilor sau a libienilor, dar niciun om din aceste țări nu ar plăti sume mari unei călăuze pentru a-i duce în Europa. Unii chiar ajung să-și îndatoreze familiile. Ei vin aici pentru că speră să primească o slujbă decentă care le va permite să-și plătească banii luați împrumut. E clar că astea sunt costuri dintr-un anumit punct de vedere, dar sunt oare suportate de cetățenii europeni. Bine, sunt niște costuri pentru că acești muncitori legali nu plătesc uh, impozite și așa mai departe. Da, din punctul acesta de vedere ar fi un cost pentru Europa, dar există și un beneficiu pentru familiile rămase acasă, în țara de origine. Și trebuie să vedem care este fluxul acestor capitaluri prin Western Union, prin alte servicii care trimit bani din Europa în țările de origine. Volumele în cauză ne arată cât de dependente sunt țările terțe de ceea ce se întâmplă în Europa, de contribuțiile acestor muncitori. Deci este o chestiune nuanțată aceasta a costului traficului de persoane. Nu totul este deprimant și crunt. Da, condițiile de muncă uneori sunt rele, dar e posibil ca acestea să fie mai bune, rele așa cum sunt, să fie mai bune comparativ în raport cu cele rămase acasă. Este într-adevăr o activitate infracțională și vom încerca să determinăm precis costurile. Apoi, crime prin proprietatea intelectuală. V-am prezentat deja ceva informații în legătură cu aceasta. Din multe puncte de vedere, costurile sunt mari. Falsificarea de bani și apoi facilitarea infracțiunilor zi criminalitate cibernetică și așa mai departe, astea vor fi abordate într-un alt mod. Vedeți aici câteva exemple ale modului în care am putea defalca costurile acestor infracțiuni cu victime, nu vorbim doar de pierderi, ci vorbim de durere, suferință, de modul în care viețile tuturor sunt afectate. În concluzie, doamnă președintă, utilizarea acestor date. Acestea indică într-adevăr impactul financiar al crimei organizate asupra victimelor europene și asupra europenilor care sunt afectați, dar nu în mod direct. Însă aceste date nu indică beneficiile pe care le obțin infractorii europeni din aceste activități. Sau, ă, de asemenea, nu indică ce ar putea fi confiscat din activele obținute în mod ilicit. Costurile crimei organizate nu pot fi folosite pentru a determina resursele necesare eforturilor de investigare sau aducere în justiție. Pentru că impactul măsurilor de control trebuie să fie luat în calcul, iar noi nu cunoaștem foarte bine acest impact al măsurilor de control. Domnul Newton Dan vorbea de transformarea Europolului într-un corp investigativ deși în prezent e doar o agenție care colectează informații. Dacă ar fi să facem asta, în primul rând trebuie să vedem care va fi impactul, cât va scădea, cu cât va scădea infracționalitatea la nivel european. Studiul nostru va putea oferi niște informații utile, însă conexiunea între activitățile forțelor de ordine pe de o parte și efectele în materie de reducere a criminalității Uh, este o chestiune care încă nu a fost abordată de nimeni, de nimeni din comunitatea de cercetare europeană, nu doar de nimeni din comisia noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat acest raport preliminar interimar și aștept acum întrebările dumneavoastră. Mulțumim. Dau acum cuvântul domnului Newton Dunn. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. A fost o prezentare deosebit de interesantă. Întrebarea e când veți reuși să încheiați tot acest efort. Aveți multe, multe pe ordinea de zi. Comisia noastră își încheie activitatea în toamnă. O să aveți ceva pentru noi. O să aveți ceva concret pe care noi l-am putea pune în raportul nostru. Sau această sarcină pe care v-ați asumat-o va dura un an sau mai mult? Asta fi o întrebare. Și eu, pun această întrebare pentru că ce ne puteți oferi poate fi extrem de valoros. Și apoi, această definiție a infracțiunilor localizate de mică amploare, prin definiție acestea nu sunt internaționale și noi asta discutăm acum, infracționalitatea internațională mă întreb dacă n-ați putea să eliminați asta pentru a vă ușura munca. Și apoi, ultima chestiune care mă menționat și pe mine, care ar fi realizare, realizările unui astfel de FBI european? Asta e întrebarea. Care ar fi avantajul? Noi am încercat să facem o estimare aici în comisia noastră, care sunt costurile infracționalității și a criminalității pare să fie vorba de mii, de miliarde, dacă pui totul la oaltă, spălare de bani, falsificare, contrafacere și mai departe. Sumele sunt imense. Și atunci hai să fim generoși, să dăm FBI-ului un buget anual de un miliard de euro, e o cifră fantastică, dar dacă ar putea reduce cu 1% miile de miliarde care se pierd prin, prin criminalitate, uh, ar merita să plătim acești bani, chiar dacă n-ar fi eficienți, doar 1% dacă ar face, ar fi un avantaj. Ce am obține dintr-o astfel de investiție ar, ar fi un avantaj imens pentru Europa. Deci cifrele pe care ne veți da vor fi foarte valoroase pentru noi și apoi noi, într-adevăr, ca politicieni, va trebui să convingem publicul uh, și apoi guvernele naționale letargice că trebuie luate aceste măsuri. Ar veni la prima mea întrebare, cât de curând o să ne dați raportul cu toate cifrele? Doamna Weiler. Uh, bună dimineața, domnule profesor. Noi ne-am întâlnit deja la o conferință în Berlin mă bucur să vă văd acum aici, în Bruxelles. Am să trec direct la ultima noastră întrebare. Care ar fi avantajele unui FBI european, unui procuror european? Dacă mă gândesc la cele discutate la Berlin, îmi spun că nu e suficient să avem o campanie doar la nivel național, atunci când e vorba de anumite tipuri de infracționalitate, da, are logică, dar dacă vorbim de infracțiunile economice, în opinia mea este absolut imposibil să nu recurgi la o abordare generală europeană. Am fost surprinsă de uh, uh, opinia noastră oarecum pesimistă în acest sens. Sigur, dumneavoastră a spus o întrebare. Însă era clar că nu sunteți convins că ar exista un avantaj, o plus valoare. După cum spunea domnul Newton Dunn, probabil o să ne recuperăm banii cheltuiți, banii investiți în această funcție a procurorului european sau FBI european. Infractorii economici spun putem opera la nivelul Europei și probabil în afara frontierelor europene fără a avea multe aneteme. În propria țară cunoaștem legile, știm care e riscul, Dacă traversăm frontiera într-o altă țară, lucrurile ar putea fi un pic altfel. Însă am putea evita și acolo consecințele și banii ne rămân să facem ce vrem cu ei. Însă, dacă se trece la nivel european, se poate merge mai departe, se poate lucra și cu state terțe, mai ales când e vorba de spălare de bani. Deci costurile nu sunt singurul factor ar trebui să existe și un factor de descurajare. Domnul Maier? Și eu am aceleași comentarii ca și antevorbitorii. Aș dori ca să poate să ne spuneți mai clar Ce părere aveți despre tocmai această problemă? Europolul implicat concret în lupta împotriva criminalității organizate. Știți că personalul este insuficient. Coordonarea activităților între 28 de state membre e dificilă. Atunci când e vorba de infracționalitate transfrontalieră în Uniunea Europeană și implicând state terțe pentru a opera în mod eficient, sunt, trebuie depășite foarte multe obstacole. Gândiți-vă la uh, fraudele privind TVA-ul. E vorba de zeci de miliarde de euro. Ați menționat și alte infracțiuni, spălare de bani, trafic de ființe umane și mai departe. Sunt doar 12 oameni la nivelul întregii Uniunii Europene care se ocupă de asta. Dacă am avea personal suficient, am putea proteja interesele financiare ale Uniunii Europene mult mai eficient. Sigur, asta mai ales dacă se cooperează de la nivel general european cu forțele naționale de poliție. Domnul Zobro, mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare extrem, extrem de interesantă pentru care vă mulțumim. V-am urmărit spusele cu mare atenție și aș avea o întrebare. Probabil ați analizat acest aspect, dar cel puțin nouă ni se pare evident că infracționalitatea generează costuri. furturile și așa mai departe. E vorba aici de costuri cuantificabile. Dar există o altă categorie de costuri care nu pot fi calculate. Uh, pierderea încrederii. De exemplu, într-o comunitate cetățenii ar putea fi siliți să-și instaleze dispozitive de alarmă și alte dispozitive de protecție. Asta influențează calitatea vieții. mai ales dacă astfel de infracțiuni sunt comune. Prin urmare, infracționalitatea are efecte multiple și cu bătaie lungă. Costurile, din acest punct de vedere, sunt indirecte și vin peste costurile directe ale infracționalității. De deci, asemenea, dumneavoastră ați analizat uh, costurile extorcărilor și ați discutat chestiunea și modul în care aceștia descurajează pe întreprinzători de la a face anumite investiții. Am văzut asta în Polonia, în sectorul construcțiilor. Polonia a primit fonduri considerabile pentru proiecte de infrastructură, dar 200 de firme de construcții au ajuns în faliment pentru că nu și-au primit banii la timp. Asta are un efect de descurajare asupra mediului de afaceri. În plus, asta înseamnă și o pierdere a încrederii și afectează în mod negativ creșterea economică și activitățile economice în general. Deci ar mai fi un aspect acolo, costul pierderii încrederii și chiar încrederii în forțele de ordine și în aparatul judiciar, tribunalele, procuratura, instituții care ar trebui să protejeze cetățenii împotriva infractorilor. Astfel de pierderea încrederii duce la costuri suplimentare pentru cetățenii care trebuie să se protejeze ei înșiși. Mă întrebam dacă luați în calcul și costul acestei pierderi a încrederii. Domnul Iacolino? Grazie. Mulțumesc, doamnă președintă. Am ascultat cu mare atenție intervenția. Îmi pare rău că n-am auzit uh, ultima parte a intervenției dumneavoastră, dar uh, am apreciat foarte mult abordarea pe care ați dat-o unei, unui subiect care a fost recunoscut ca fiind uh, de amploare europeană în comisia noastră. Fără îndoială, această combatere la nivel european a criminalității de această învergură va ajuta la combaterea sistemelor care iau resurse din economia legală pentru a le investi în activități care uh, sunt ilegale unor, dar sunt și legale. Ați vorbit despre organizare, despre structuri, despre costuri care țin de uh, structurile de organizare pentru a putea combate fenomenul. Aș avea două întrebări din partea mea. Ce impact are asupra costurilor care țin de criminalitate organizată deficitul acesta de atracție al teritoriilor vulnerabile față de o prezență puternică a sistemelor criminale, unde, evident, competitivitatea IMM-urilor are de suferit din greu de pe urma infiltrării organizațiilor criminale. Ați luat în considerare acest cost care vine din reducerea competitivității în acele teritorii atractive pentru criminalitatea organizată? Și a doua întrebare, care poate fi impactul la nivelul posibil o um, armonizare legislației europene pentru combaterea activităților de tip mafiot? Uh, chiar și prin intermediul unui proces complet de armonizare. Ce credeți, ce impact ar avea acesta asupra reducerii costurilor cauzate de aceste sisteme de criminalitate organizată? Sigur că e vorba de un proces treptat, treptat pe baza unor structuri care deocamdată nu pot fi, acești pași nu pot fi prevăzuți în detaliu deocamdată. Domnul Tomasic acum. Thank you very much, Madam Speaker, and thank you for a Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Domnule profesor, ne-ar fi mai ieftin să îmbunătățim activitatea forțelor de ordine și a organelor organismelor judeciale, impunând o politică de toleranță zero la corupție pentru orice funcționar public. Știm că multe din aceste infracțiuni nu s-ar putea, n-ar putea avea loc dacă cineva din sistem nu îi protejează pe, sau îi favorizează pe infractori. Mulțumim, domnule Tomasic. Acum dau cuvântul domnului profesor Levi pentru răspunsuri. Vă mulțumesc! O să vedem dacă întrebările noastre nu au fost cumva mai bune decât răspunsurile mele. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte interesante, care am să încerc să le răspund acum pe rând. Perioada de timp alocată acestui proiect, calendarul, este finalul lunii septembrie, deci o să primiți în curând. Cred că de asta mi s-a și cerut să finalizez uh, acest proiect până la sfârșitul lui în septembrie. Bineînțeles, n-a fost suficient timp la dispoziție. Eu nu sunt alchimist, nu pot să... Mă rog, nu o să inventez nu o să creez aici aur fals sau date false pentru a răspunde unor uh, întrebări adresate. S-ar putea să rămână unele chestiuni nerezolvate fiindcă nu putem să, să pur și simplu să scoatem din pălărie magic aceste date, doar pentru că avem nevoie de ele. E, poate că nu am explicat eu bine chestiunea dimensiunii locale. Este vorba despre costuri aduse comunității locale mai degrabă decât criminalitate locală. Mă referam la costuri suferite de indivizi, de costuri suferite de cei din comunitatea locală. De pildă, o schemă de tip Ponzi, uh, tip piramidă. Persoanele care sunt atrase în această structură de tip piramidă sunt adesea prietenii, vecinii, fiindcă se crede că li se va aduce profit, dar uh, a, aceasta este o înșelătorie sau în ceea ce privește crimele, omuciderile, persoanele afectate sunt mai ales cele din comunitatea locală. Barbara Weiler a adresat unele întrebări cu privire la FBI-ul european și rolul acestuia de descurajare a criminalității. Da, într-adevăr, e nevoie de mai multe activități polițienești transfrontaliere, cooperare transfrontalieră, iar Comisia Europeană în um, imensa sa înțelepciune a fost de acord uh, să um, lanseze un proces în ceea ce privește competențele de anchetă în uh, cazuri de crimă organizată și să se aplece asupra unor chestiuni cum ar fi Eh, incriminarea. Dar e nevoie de mai multă cooperare și anchete transfrontalieră. Nu, eram, nu am arătat sceptic în ceea ce privește acest aspect, dar încercam să spun prin eh, ultimele mele remarce că metodologia pentru a înțelege relația între resursele ex, eh, polițienești suplimentare și și uh, scăderea criminalității reprezintă un element care nu a fost suficient accentuat în cercetare, nu din vina mea, pur și simplu așa stau lucrurile. Dar eu unul sunt convins că e nevoie de mai mul- mult mai multe resurse și uh, mai multe eforturi de anchetare. Poate sunt 12 uh, persoane la Europol care se ocupă de aceste chestiuni dar, uh, bineînțeles, la nivelul statelor membre sunt mai multe persoane care se ocupă de asta, dar trebuie să îi conectăm și să le înlesnim colaborarea, mai ales pentru țările de destinație sau țările de origine. Acestea trebuie să poată coopera mai bine atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afara acesteia. Dar nu, nu la asta se referă proiectul actual de care mă ocup. Sunt de acord cu remarcele dumneavoastră în ceea ce privește frauda de TVA. Uh, Întâmplător, acum 40 de ani eh, mi-am făcut doctorat, mi-am dat doctoratul pe eh, acest domeniu. Bine, atunci doar la nivelul Marii Britanii, dar am spus încă de atunci că este vorba despre un fenomen internațional. Iar eh, legislația din secolul XVI incrimina fuga în străinătate, pentru a scăpa de creditori. Deci nu este vorba doar de un fenomen modern, este vorba doar despre un fenomen care s-a înrăutățit. Cred uh, că um, nu sunt urmărite suficient în justiție aceste, aceste uh, fraud, tipuri de fraudă în Uniunea Europeană, deci suntem pe aceeași lungime de undă. Sunt întru totul de acord că trebuie să existe un element de descurajare. Fiindcă dacă oamenii cred că nu există niciun risc, uh, că nu vor fi urmăriți în justiție, nu vor fi dați judecată și, nici, și nu vor face obiectul unor mecanisme de recuperare civilă în momentul în care au comis fraudă sau spălare de bani, atunci atunci uh, uh, cazurile acestea se vor uh, mulți. În ceea ce privește lipsa de încredere uh, subminarea încrederii. Încercăm să luăm măsuri pentru a contracara acest lucru. Poate că nu putem să punem lucrurile în cifre, iar când văd cifre prea exacte, vreau să vă spun că uh, mă tind să mă îndoiesc de ele, fiindcă cei care, care dau uh, cifre exacte pentru acest uh, fenomen mai eh, puțin tangibil, eh, adesea se înșală, dar încercăm să facem estimări, fiindcă sunt de acord că, că este o chestiune importantă în ceea ce privește daunele colaterale rezultate în urma crimei, criminalității. În cele din urmă, toleranța zero în ceea ce privește persoanele care dețin funcții publice. Este vorba aici despre o chestiune uh, morală foarte importantă, etică foarte importantă. Criminologia ca știință nu are încă să dea un răspuns la, la această întrebare. Dacă există vreo diferență între toleranță 0 sau toleranță 0,5. Uneori uh, această această integritate absolută poate să ne împiedice să, pri, să, să, stabilim, să stabilim priorități adecvate ale uh, subiectelor uh, cu adevărat importante. Iar um, aici ni se permite evaluarea importanței relativă a um, unor uh, unor crime, unor, unor tipuri de criminalitate, fiindcă uh, dacă ne ocupăm și de cele mai mici și neimportante cazuri de, de uh, fraudă, s-ar putea să nu avem resursele necesare pentru a ne ocupa de, nu neapărat de de, ma, de marile cazuri, ci de, ci de aducerea în judecată a celor implicați în mari rețele de crimă organizată, fiindcă dacă îți folosești toate resursele pentru uh, tot felul de probleme mici, nu vei mai avea resurse suficiente pentru marile probleme. Asta, asta este situația. <laughs> Văd că mă, mă priviți uimiți. Dacă ai resurse limitate, atunci trebuie să hotărăști pe ce cheltuiești banii. Um, asta este realitatea politică, tristă, dar acesta este adevărul. Nicio țară din Europa nu poate să rezolve toate cazurile de uh, infracțiuni, toate infracțiunile cu care se confruntă. Deci trebuie să stabilim priorități. Asta fac eu, ce pildă. De pildă, încerc să vă ajut să percepeți această problemă în acest cadru, fiindcă chiar dacă uh, chiar dacă veniți dintr-o țară în care există ca Italia, de pildă, unde nici acolo nu poți să te ocupi de, de tot, nu poți să, uh, trebuie să te hotărăști dacă vrei să-i prinzi pe marii rechini, ceea ce înseamnă încearcă să facă Europolul, sau te încerci să prinzi toți peștișorii, oricât de mici, Asta este, la, de asta este, este, este vorba când uh, vorbim despre zero toleranță, dar, dar zero toleranța, toleranța zero, mă scuzați, în ceea ce privește urmărirea în justiție este total diferită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor Levi. Aș vrea să vă reamintesc că pe durata unei întâlniri a coordonatorilor uh, ne gândeam la posibilitatea de a solicita un astfel de studiu și aproape ne-am hotărât, având în vedere că um, totuși ne-am dat seama că raportul final nu va sosi la timp pentru activitatea noastră, dar am uh, făcut o altă evaluare și anume nevoia de a utiliza și a pune acest studiu la dispoziția Comisiei Libe. O să așteptăm acum pasul final al acestui studiu și apoi o să punem la dispoziția colegilor din Comisia Libe acest studiu. Îi mulțumesc profesorului Levi pentru informațiile pe care ni le-a dat astăzi. Vom, ne vom întâlni pentru analizele finale. Bill, dacă vrei să intervii. Mulțumesc! respect în totalitate cele spuse de dumneavoastră în calitate de președinte, aveți dreptate, mă întrebam dacă nu putea, am putea, înainte de votul în plenară, să găsim o modalitate de a-l asculta pe profesor, uh, făcându-ne o, scurt, o scurtă prezentare a ceea ce a găsit, ceea ce, la ce concluzie a ajuns. Nu știu cum putem organiza așa ceva, dar eu cred că ar fi important pentru noi toți. Septembrie 9 este data votului final, 17 septembrie. În comisie. Fără îndoială, eu o să încerc să fac acest lucru dacă îmi va fi posibil. N-am cu mine agenda, dar uh, Știu că mai am și alte întâlniri săptămâna aceea, cred că va trebui să fiu în Mexic. Acolo mă ocup de un studiu referitor la cum pot combate în mediul de afaceri criminalitatea organizată din Mexic. Însă o să încerc să fiu disponibil. Să văd dacă este posibil. Și sigur, voi încerca să vă prezint câteva date chiar înainte de această întâlnire. Mulțumim, domnule profesor Levi. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Urez bun venit reprezentantului Europol, pe care îl și invit alături de mine. Avem uh, Michel Rochenbach, șef de unitate pentru formele grave de criminalitate organizată și uh, reprezentantul pentru același departament pentru Italia. Cei doi vorbitori ne vor da elemente de mare noutate în ceea ce privește raportul publicat recent cu privire la evaluarea amenințării criminalității organizate în Italia. Acest raport analizează um, amploarea internațională a criminalității organizate în Italia um, și uh, ce se întâmplă în Uniunea Europeană, cum are impact asupra restului lumii. Și aș vrea de asemenea să subliniez, și asta este o remarcă personală de-a mea, aș vrea să vă spun că acest raport pe care eu personal îl consider extrem de important, piatră de, de temelie, practic, un studiu revoluționar uh, pentru că în sfârșit reușim să fixăm atenția asupra unui lucru care ani de zile a fost definit ca fiind doar o problemă națională și astfel se distruge ultima baricadă culturală în spatele căreia mult, mult timp o clasă politică europeană uh, s-a agrupat tocmai pentru a nu se confrunta cu realitatea și pentru a nu încerca să ofere un răspuns uh, acestei activități uh, mafiote din Italia. Dezbaterea noastră uh, va fi structurată ca de fiecare dată, 20 de minute pentru fiecare vorbitor, după care intervențiile colegilor. Bun. Am greșit, spune doamna președinte. Mi se spune că sunt 20 de minute în total ca timp de intervenție. 10 minute pentru fiecare dintre dumneavoastră, întrebări din partea colegilor și încă o dată o să vă dăm cuvântul dumneavoastră pentru a răspunde. Michel uh, Jamba are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. Vreau să mulțumesc în special Comisiei pentru că a invitat Europolul la această întâlnire de aici. Aș vrea să vă transmit salutările din partea directorului nostru. Își cere scuze că nu a putut să participe la această reuniune astăzi. Vă vom prezenta concluziile celui mai nou uh, studiu de evaluare Europol cu privire la nivelul amenințărilor prezentate de criminalitate organizată în Italia. E un subiect pe care l-am discutat cu doamna Alf Alfano de mai multe ori și domnul director mi-a cerut să-i mulțumesc personal pentru implicarea în această chestiune. Europolul a lansat această evaluare a amenințării și în același timp am deschis un punct uh, focal în mai directorul Europol împreună cu șeful poliției din Italia a, lansat acest proiect operațional care țintește anumite tipuri de infracțiuni, grupuri specifice de infractori din partea Europol. Deci, activitatea deja a început și domnul Elero, care se află aici alături de mine, este cel care gestionează, este managerul acestei echipe operaționale și din această perspectivă va putea să abordeze criminalitatea organizată organizată de tip italian pe viitor și uh, în viitorul apropiat vă vom putea raporta uh, primele rezultate pozitive, să sperăm. Înainte să începem cu această evaluare a amenințării și imediat îi dau cuvântul colegului meu pentru asta, dar vreau să fac eu câteva observații cu privire la activitatea acestei comisii. Europol consideră că această comisie este extrem de importantă pentru că criminalitatea organizată, corupția și spalarea de bani cauzează mari, mari pagube Uniunii, cetățenilor europeni și trebuie să luăm măsurile adecvate pentru a combate acest fenomen. Lucrul acesta este uh, confirmat și de uh, evaluarea amenințării criminalității organizate care a fost lansată de curând de Europol, un, o evaluare foarte detaliată cu privire la efectele criminalității organizate în UE. Și uh, am constatat în urma acestui studiu că grupurile de criminalitate organizate de tip mafia joacă un rol important în domeniul infracțiunilor, în ceea ce privește infracțiunile în Europa. Pe baza evaluării OCTA și SOCTA, Consiliul JAI a stabilit prioritățile europene pentru combatere a criminalității organizate și a criminalității organizate grave pentru viitor. Sigur, ăsta este și un, se bucură și de un impuls politic pentru îmbunătățirea activității noastre comune în această direcție. Să vă dau câteva informații cu privire la ce am constatat în aceste OCTA și SOCTA. Am identificat 3600 de grupări uh, de criminalitate organizate active în UE și există o mare, mare schimbare la nivelul modificării și uh, comportamentului și structurii acelor grupuri. Acționează la nivel mai global, se adaptează mai rapid, exploatează portițele care există în legislație și sunt, uh, se implică și pe noi piețe, piețe care sunt favorabile criminalității, unde veniturile sunt mari și riscurile sunt scăzute. Uh, comit mai multe tipuri de infracțiuni și dacă au nevoie de experți, uh, îi plătesc și îi obțin. Cooperează cu alte grupări la nivel global, deci până la urmă, iată, avem o cooperare între grupurile de criminalitate organizată și asta este valabil și pentru cele din Italia, care cooperează cu um, grupuri din alte sectoare, sau cu grupuri din alte regiuni ale lumii. Dau dovadă de inventivitate și reușesc să uh, exploateze orice factor favorabil pe care îl identifică pentru a comite infracțiunile, cum ar fi, de exemplu, impactul crizei economice asupra Uniunii Europene. Există o legătură clar stabilită între aceste uh, criza economică și criminalitatea organizată și s-a constatat un impact asupra redresării economice și a creșterii economice în urma acestora. De exemplu, intimidarea, intimidarea corupția duc la denaturarea condițiilor de piață. Apoi, există o serie de profituri care sunt folosite uh, și asta denaturează la fel concurența. Există con- uh, contrafacerea mărfurilor, acestea subminează încrederea clienților și uh, lipsesc companiile perfect legale de profituri uh, și există o creștere tot mai mare pentru o forță de muncă ieftină tot datorită crizei. Dar criminalitatea organizată nu fură doar de la cetățeni, fură direct și de la, din bugetele statelor membre membre. Avem exemplul fraudei în domeniul TVA-ului. În ultimii ani, frauda cu, pe piața creditelor de carbon a cauzat o pierdere de aproximativ 5 miliarde de euro în UE. Un alt exemplu ar fi uh, pierderile fiscale datorită contrafacerilor și contrabandei. KPMG a estimat că e vorba de 11 milioane de euro în 2011. Există plăți cu uh, fraude cu plățile cu carduri care în 2011 au ajuns la 1,3 miliarde de euro ca pierderi riscăm să intrăm într-un cerc vicios prin asta și, uh, redre- și recesiunea economică prezintă avantaje pentru criminalitatea organizată și activitățile acestea blochează redresarea economică. Și acest lucru a fost deja discutat în această comisie, are impact asupra resurselor disponibile pentru aplicarea legii. Amenințarea criminalității organizate nu pare să fie recunoscută în măsura în care ar trebui să fie și de aceea Europol Uh, sprijină foarte intens proiectul de raport și recomandările comisiei dumneavoastră. Suntem convinși că acestea vor contribui pentru a consolida răspunsul dat de UE criminalității organizate și la reduce impactul acesteia asupra societății. Europolul salută în special solicitarea de propuneri legislative unde să se stabilească o definiție comună pentru criminalitatea organizată care trebuie să includă infracțiunea de a participa prin asociere la organizații de tip mafie. FIOT. De asemenea, credem că putem crește uh, diseminarea de informații strategice referitoare la rapoartele de numerar și uh, sequestrări la Europol, pentru că uh, este una dintre principalele metode, metodele favorite de a uh, repatria produsele activității criminale în ceea ce privește recuperarea activelor, Europol consideră că fiecare stat membru trebuie să aibă un registru central al conturilor bancare și să încurajeze birourile naționale de recuperare a activelor să schimbe informații cu Europol prin sistemul nostru de schimb de informații securizat. Acestea sunt sugestii din partea noastră, dar dacă vă interesează, vă putem da detalii suplimentare în scris. Înainte să-i dau cuvântul colegului meu, David Lero, care este specialist în uh, criminalitate organizată în stil italian, vreau să mulțumesc încă o dată comisiei dumneavoastră pentru că ne-ați invitat aici și vreau de asemenea să vă garantez că Europolul este foarte convins împreună cu statele membre să abordeze criminalitatea organizată, mai ales cea de tip italian. Dau cuvântul colegului. Mulțumesc! Este un ceas aici în fața mea și asta îmi va permite să gestionez mai bine timpul. Mă numesc David Alero, sunt ofițer Europol. Înainte de experiența la Europol am fost ofițer de carabinieri în Italia și astăzi sunt aici pentru a vă prezenta principalele rezultatele ale uh, acestei evaluări a amenințării din partea Europol pe criminalitatea organizată italiană. O să vă spun în primul rând motivul pentru care avem acest document, de ce s-a hotărât Europol să elaboreze așa un document, cum a fost el elaborat, care au fost concluziile acestui document și, sigur, ce poate face Europolul pe viitor. În 2011, OCTA anterioară a identificat că există o creștere bruscă, o, o, o concentrare a activității infracționale care provenea din sudul Italiei grupurile de infractori care veneau din sud erau, um, s-a constatat că comit o gamă largă de infracțiuni și acest lucru se întâmplă și în prezent. S-a constatat o subraportare a activității acestor grupuri în afara Italiei. Și asta a dus la nevoia inițială de a face un octa specific pentru a vedea dacă era o problemă sau nu și care era situația. Această evaluare evident, a fost, uh, s-a, s-a făcut din perspectiva forțelor legii. Așa cum ne-a spus domnul Rauschenbach, 2013 uh, este anul în care am, uh, am publicat raportul 3600 de grupări de criminalitate organizată identificate în UE și domnul Rauschenbach v-a spus deja care sunt detalii aici, dar în esență, mare, marea problemă care a rezultat din OCTA este utilizarea de structuri perfect legitime, corupție și infiltrare din partea grupurilor de CO, criminalitate organizată, adică. Cum am făcut acest OCTA? Există o metodologie, OCTA, există chestionare care au fost trimise statelor membre UE și statelor terțe cu care avem acorduri de colaborare și întrebările s-au axat pe natura, structurii, structura și MO-ul acestor um, organizații de criminalitate și, din păcate, s-a constatat o lipsă generală de informații cu privire la activitatea acestor grupuri în afara Italiei. Datorită lipsei acestei de informații, ne-am bazat și pe informații din surse deschise și, în special, și asta s-a dovedit foarte util, pe mandatele de arestare executate asupra infractorilor uh, italieni. Octa a fost apoi compilată, există o versiune publică pe care o poate consulta toată lumea pe pagina noastră de internet și o versiune restricționată cu date personale trimise autorităților competente din statele membre. Întâi de toate, această octa începe cu o scurtă descriere a naturii și structurii de bază acestor grupuri. Dar nu asta am urmărit cu acest octa. Am urmărit să vedem care este impactul activității acestor grupuri când acționează în afara țării de origine. Deci dimensiunea internațională ne-a interesat. În Octa s-au identificat principalele grupări de criminalitate organizată din Italia, Cosa Nostra, Ndrangheta, Camora, grupurile din Apulia și alte forme de criminalitate organizată, de exemplu Stida. S-au acoperit tipurile de infracțiuni în care sunt implicate aceste grupări și această formă de criminalitate trebuie să știți că nu țintește în mod specific doar o un tip de infracțiune, ci se implică în orice infracțiune posibilă care poate genera profit pentru ei. Evident, e vorba de trafic de droguri în primul rând, fiindcă este una dintre cele mai lucrative domenii, spălarea de bani, ă, corupția, care întotdeauna este un factor care facilitează activitatea acestor grupări, contrafacere, dar și deșeurile toxice, de exemplu, și traficul cu deșeuri. Uh, însă infracțiunile acestea penale sunt, uh, acoperă o gamă foarte largă în ceea ce privește selecția important este, după părerea mea, uh, tendințele care s-au conturat din acest raport. Avem un slide și puteți vedea acolo un citat din partea unui procuror care a participat în decembrie la întâlnirile noastre. Grupurile de criminalitate organizată în prezent uh, se confruntă cu o problemă uh, opusă, adică structuri legitime de afaceri. Există structuri legitime care au idei de investiții, dar se confruntă cu lipsa de capital datorită crizei economice. Aceste grupări au o problemă opusă. Au bani, au active masive generate din activități activități ilicite și trebuie să găsească o modalitate de a spăla acești bani și de a-i reinjecta în economia legală. Și asta este o mare amenințare Asta este probabil cea mai mare amenințare reprezentată de aceste grupări. Există tendințe care văd uh, investiții în sectorul energiei verzi, ecologice și uh, apoi uh, internet. Uh, și internetul oferă de asemenea oportunități de a acționa fără frontiere. Care sunt concluziile raportului până la urmă? Prima concluzie este că există un nivel redus, redus, prea redus de raportare cu privire la activitatea acestor grupuri. Deci nu există suficientă conștientizare la nivel european. Italia, datorită tradiției pe care o avem și datorită uh, momentelor grele pe care le-am traversat de-a lungul istoriei, cunoaște foarte bine modul în care acționează aceste grupuri. Uh, din păcate, însă, în afara Italiei, nivelul de conștientizare este scăzut și raportarea redusă. Aceste grupări au moduri de acțiune diferite în funcție de unde operează, ă, acasă sau în afară. Acasă, sigur că ă, în zonele lor de origine dispun sau tind să dispună de un control total asupra teritoriului. Chiar și din punct de vedere militar, trebuie să recunoaștem. Când însă acționează în afara Italiei, ă, rămân foarte discreți și asta are legătură cu subiectul pe care l-am spus, subraportare, reportare reduse. Tocmai datorită discreției lor și pentru că se infiltrează în economia legală, ilegală, adesea scapă nedetectat și, după părerea mea, asta e cea mai mare amenințare în momentul de față. Prin urmare, Recomandările acum. Raportul pe care îl puteți citi conține o serie de recomandări. Eu am identificat principalele cinci recomandări din punctul meu de vedere. În primul rând, detectarea și identificarea uh, organizațiilor criminale care acționează în afara Italiei. Diseminarea de informații este esențială. Trebuie să existe o legislație completă antimafia la nivel european. Nu mă refer la mafie în sensul italian al termenului, ci în sensul larg al termenului. Sigur că accentul acestei evaluări s-a pus pe o criminalitate organizată din Italia, dar lucrul ăsta e valabil pentru toate grupările de acest gen. Pentru că aceste grupuri efectiv uh, înfloresc și progresează când găsesc portițe de scăpare în legislație. Apoi, uh, produsele activității criminale reprezintă partea cea mai importantă. De multe ori s-a dovedit că poți să-i arestezi pe acești oameni, poți să-i arunci după gratis și uh, asta pentru ei ceva normal. Intră în fișa postului, dacă putem să spunem așa. Dar atunci când le luăm activele, produsele activităților criminale, atunci îi lovim cu adevărat unde i doare. Și de asemenea trebuie să valorificăm experiența pe care deja am dobândit-o și, cum am spus, există țări, am menționat de mai multe ori Italia, dar nu e singura țară din Europa care uh, este foarte eficientă la lupta împotriva acestui gen de criminalitate organizate. Trebuie să construim pe baza pozitive pe care deja o avem, astfel încât să putem veni cu propuneri, cu soluții pentru alte țări care poate ne solicită sprijinul. Care a fost răspunsul Europolului în acest caz? În același timp cu finalizarea OCTA, Europol a identificat nevoia de a înființa o zonă, o structură specială care să răspundă activității criminale din Italia. De pe 3 mai s-a creat un punct focal cu sprijinul plin de entuziasm, trebuie să recunosc, al autorităților din Italia. Mă refer aici la poliție și autoritățile judiciare. Și de asemenea, alte șapte state membre UE și-au oferit sprijinul și asociația a trei state. Trei state se asociază în acest sens. Partea care ține de aplicarea legii și partea care ține de mm, judiciar trebuie să se implice, evident, și Interpolul, pentru că vorbim de o organizație foarte importantă care ne permite să uh, colaborăm cu țări cu care nu avem un acord oficial. Obiectivul acestui, obiectivele acestui punct focal sunt concrete, e o platformă pentru a oferi sprijin investigațiilor din acest domeniu. Deocamdată mm, uh, am sprijinit multe anchete în ceea ce privește criminalitatea din uh, Italia, dar întotdeauna s-a pus accentul pe mărfuri, nu pe uh, membrii grupului propriu-zis. Și acum, iată că intensificăm cu un nivel lupta și ne axăm pe grupul și membrii săi în sine. Există deci o serie de produse operaționale pe care putem să le oferim forțelor legii din statele membre. Le puteți găsi scrise în prezentarea mea și uh, evaluarea aceasta este și strategică și operațională. Avem uh, expertiză, avem uh, formare, avem multe solicitări din partea statelor membre să le oferim platforme de formare pentru uh, activitățile de investigare și celelalte activități, dar trebuie să sprijinim mai ales activitățile de investigare. Și de la deschiderea punctului focal, deja ne-am implicat într-o activitate de investigare pe scară largă, dar asta e în desfășurare și, din păcate, nu vă pot da detalii deocamdată. Cam asta a fost prezentarea mea. Cred că mi-a mai rămas un minut. Prin urmare, iată că am reușit să fiu foarte eficient, să respect limitele ce mi-au fost impuse. Mulțumesc și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul direct domnului Acolino. Mulțumesc, doamnă președintă. Fără îndoială că după ce l-am ascultat pe domnul Elero, Uh, e clar că suntem în aceeași direcție uh, în urma celor 15 luni de activitate pe care le-am menționat. Deci iată că uh, avem aceleași intenții, avem aceeași voință, cooperarea este esențială. Am avut ocazia să apreciem și faptul că v-ați exprimat aici accesibil și concret, um, dat fiindcă noi nu suntem specialiști. Fără îndoială că um, um, Uh, activitatea de combatere a criminalității organizate pare o prioritate, dar nu e neapărat și uh, prin intermediul activității acestei comisii reușim să rezolvăm această problemă. Uh, sensibilitatea însă nu este aceeași în toate statele membre, variază foarte mult față de ce se întâmplă în Italia. Ați spus foarte corect că nu există același nivel de conștientizare în toate statele, nivel pe care l-ați constatat pe durata activității dumneavoastră uh, dificile în multe state. E nevoie clar de o aliniere a dispozițiilor legislative și o mai bună utilizare a metodologiei metodelor de confiscare și sechestru, chiar și cele cu scop preventiv, ca să eliminăm uh, problemele care există în statele membre. Că dacă vrei să combați mafia, înseamnă să le iei bunurile și resursele dobândite ilegal de mafia, uh, care apoi intenționează să le introducă în economia legală prin aceste activități de tip uh, antreprenoriat pe care le-ați menționat dumneavoastră. Știm că data de 3 mai a fost prevăzută pentru inițierea acestei activități de diseminare a informațiilor, uh, la care participă șapte state membre alături de Europol, Interpol și Eurojust și asta este calea spre libertate și siguranță pe care trebuie să o parcurgem. Sigur că uh, eu nu fac decât să fac o observație și să vă încurajez să mergeți mai departe și o să vedeți de altfel în raportul nostru că, apropo de uh, reacțiunile pe care le-ați menționat de mediu, deșeuri și așa mai departe, suntem exact pe aceeași direcție și noi. Asta vom face și anume o să ne încadrăm pe această direcție spre libertate și siguranță pentru cetățeni. Mulțumesc, doamna Kirchhoff, acum. Thank you very much, Chairman. Um, there are just two questions I wanted to ask. Mulțumesc foarte mult. Două întrebări aș avea. La amândouă v-ați referit oarecum în, în raport. Prima ar fi referitoare la relația dintre Europol și forțele de poliție regionale sau locale. Unde s-au asumat astfel de inițiative, au apărut o serie de obstacole. E foarte greu, aparent, să se coopereze cu aceste forțe de poliție locale. Și asta apar în toate cazurile în care în anumite state membre există poliție locală. Trebuie să se analizeze situația în detaliu înainte de a putea discuta în profunzime despre identificarea infractorilor. Și să știu care experiența noastră din acest punct de vedere. Apoi, vorbeați de aceste activități criminale care ating tangențial interese de afaceri legitime. Știu că sunt multe cazuri în care firmele legitime nici măcar nu știu ce interese se, oculte se învârt în jurul lor. Nu știu de multe ori că banii investiți provin din activități infracționale sau de la personaje dubioase. În ce măsură puteți dumneavoastră recurge la anumite mecanisme pentru a identifica astfel de relaționări, astfel de surse, și ajutând astfel oamenii de afaceri onești să evite genul acesta de probleme? Domnul Bill Newton acum. Um, thank you both of you for a very interesting Vă mulțumesc amândurora pentru aceste prezentări interesante și deosebit de valoroase pentru noi. Cele patru sau cinci organizații italiene pe care ne le-ați descris în detaliu sunt oare cele mai mari bande din cele 3600 care operează în Europa? sunt italienii cei mai buni la genul acesta de activități, cei mai, cei mai pricepuți și și cei mai mari ca volum de activitate sau sunt alte bande pe care nu le-ați inclus în acest raport, dar care ar trebui să fie analizate la rândul lor. Încerc să pun lucrurile în perspectivă. Și a doua întrebare. Ne-ați dat un sat bun. Ne-ați spus că trebuie să definim infracționalitatea legată de asociere mafiotă. Însă, sigur, noi care nu suntem italieni, când auzim cuvântul mafia, ne gândim la o anumită organizație. Pe când dumneavoastră a spus ar trebui să fie un termen general. Mă întreb dacă n-am putea să punem un alt cuvânt acolo, nu asociere mafiotă, pentru că restul europeni nu înțelege despre ce e vorba. Să găsim o altfel formură, bandă organizată asemănătoare cu mafia, nu, ceva de genul ăsta. Însă există riscul... A, iară vă referiți la mafie. Se pot crea confuzii, însă altfel e, e corect ce a spus. Există o subraportare la nivelul restului Europei. Nu avem o imagine clară. Așa că vă mulțumesc pentru prezentarea deosebit de interesantă. Doamna Holmeier? Mulțumesc foarte mult pentru acest raport deosebit de interesant. Discutăm des chestiunea Italiei, dar iată, noi nici măcar nu o frontieră cu Italia și avem foarte multe probleme cu criminalitatea organizată, relația cu Republica Cehă, am colaborat cu autoritățile din Cehia, ne-am ocupat de bandele vietnameze, de exemplu, prezența lor pe piața drogurilor, consecința activităților pentru Germania și Cehia. Și aș avea și eu o întrebare. La Europol se știe ceva în legătură cu voința de a coopera cu guvernele din statele asiatice, dacă am putea lupta împreună împotriva bandelor organizate. De exemplu, identificarea activelor lor din Uniunea Europeană, a profitorilor care părăsesc Uniunea Europeană și se reinvestesc prin spălare de bani în economiile din țările asiatice. E vorba de bani care sunt scoși din Europa prin activități infracționale. Sigur, e un ciclu și o chestiune complicată, însă încercăm să facem asta ne întrebam dacă nu există aici o dimensiune de politică externă, nu doar una de politică de securitate, pentru că E vorba de a coopera cu guvernele din Vietnam, din China, pentru a putea fi mai eficienți în activitatea noastră, pentru că uneori guverne naționale, fi guvernul ceh, au venit cu probleme concrete, dar cooperarea nu a funcționat așa cum trebuie. Mulțumim. Domnul Borsellino, ultima intervenție. Mulțumesc, doamna Borsellino, uh, mulțumesc foarte mult și le mulțumim reprezentanților Europolului pentru uh, lucrurile pe care le-au prezentat. Acum, în ceea ce privește OCTA, spuneați că lucrurile încep în 2011, însă cred că ar trebui să ne uităm mai departe în trecut uh, și să nu scăpăm din vedere măsurile de, preven- de prevenție. spuneați că există o lipsă de conștientizare. În Italia probabil chestiunea e cunoscută, dar dincolo în imaginația uh, populară, mafia e doar în sud. Prin urmare, prezența ei în nord este subestimată în mod semnificativ. Astfel de organizații sunt acum peste tot și bine înrădăcinate. Și sunt mai multe mafii. Dragheta, iată, se răspândește peste tot în Europa. Întrebarea mea e, ați mai făcut asta și în trecut? Dacă ați fi făcut asta în trecut, lucrurile ar fi fost mai bine cunoscute acum și am fi putut fi capabili să rezolvăm mai bine uh, chestiunile înainte să începem de la zero. Cred că e cam târziu. Mulțumim, domnule Borsellino. Eu le mulțumesc uh, reprezentanților Europol pentru că munca pe care au făcut e importantă, foarte importantă pentru comisia noastră. Îi mulțumim și domnului director, care totdeauna a fost foarte, foarte deschis și extrem de dispus să răspundă la solicitările noastre. Asta chiar înainte să formăm o serie de întrebări pe marginea acestui raport 2011. Eu cred că e târziu ce facem acum. Doamna Borsellino se referă la faptul că în Italia am observat încă de foarte multă vreme o subestimare și chiar, poate chiar o abordare superficială din partea clasei politice, care, sigur, evident, probabil avea un interes în a nu lua măsuri ferme la nivel politic chiar. Noi, practic, retrăim ce am văzut în Italia în trecut. Regiunile din sud, chipurile, erau singurele care aveau această problemă și am își de seama că, de fapt, ce se întâmplă în Sud era doar o parte foarte mică dintr-o activitate mai mare, care presupunea reinvestirea acestor fonduri în Italia de Nord. Ce s-a întâmplat cu Expo 2015 o, o, e o dovadă clară. E o subevaluare cumplită care de multe ori distrage atenția de la ce se întâmplă cu adevărat. Și în Europa asta se întâmplă de prea multă vreme. Termenul de mafia nu se referă la coza noastră. Eller a spus foarte bine, există mai multe medii infracționale în Italia, există și o distribuție geografică a lor. Asta nu înseamnă că organizația din Puglia operează numai în Puglia. Are interese în mai multe zone din Italia. La fel stau lucrurile și cu Cosa Nostra, cu Camorra și cu Drangheta. Drangheta e probabil organizația criminală cea mai puternică din lume. Să nu uităm, în ședința anterioară, domnul procuror Gratteri ne-a prezentat în detaliu capacitatea acestei organizații Drangheta de a depăși chiar frontierele Europei și de a consolida o serie de relații cu traficanții de droguri din Columbia, de exemplu, și cu cei din Mexic. Alalter a fost arestat unul dintre uh, uh capii acestor organizații din Columbia. Subevaluarea, prin urmare, activităților în statele terțe a permis mafiei, și vorbim de mai multe organizații, nu doar coza Nostra, în Italia, prin mafia ne referim la o, o gamă vastă de organizații. Când spunem mafia, vorbim de mediile criminale africane, africane mai ales din regiune, mafia rusească, mafia chinezească, cea japoneză. Și aici aș cita acel raport prezentat de Obama în iulie 2011, care se referea la patru organizații criminale care pun în pericol siguranța națională a Statelor Unite. Printre acestea era mafia japoneză și Camorra. Când ne-am dus la Washington, în aprilie-mai, am subliniat nevoia de a nu subestima activitatea îndrangheta. Deci nu e o chestiune care se referă doar la Italia. quella che è accentul s-a pus pe realitatea din Italia. E adevărat, dar am încercat să evităm să nu există o sub evaluare. Îmi pare rău, colega Weiler și Olmaire l-au plecat. Dar activitatea de, eradica- de, de eradicare a îndrangheta în Germania e exemplară. Au făcut un atac țintit, dirijat, asupra Uh, țesutului social și economic al Germaniei. Sigur că asta nu înseamnă că Germania e invadată de mafia, dar a existat o subevaluare, din păcate, și asta a permis coloniilor de clanuri în Drangheta din Calabria să se infiltreze în teritoriul respectiv și să prolifereze din punct de vedere economic. Și de aceea vă mulțumesc pentru ce ați făcut, pentru că, după părerea mea, e esențial așa ceva. Îmi doresc, și asta spun de fiecare dată, îmi doresc să existe o implicare și angajare reală a statelor membre din punct de vedere al uh, colaborării cu Europol. Pentru că Europolul este o structură care poate să se îmbunătățească și să ofere mai multe eh, eh, rezultate, dar asta depinde de intențiile reale ale statelor membre. Am văzut că Europolul a pus la dispoziția statelor membre o activitate foarte importantă la dispoziția statelor membre și a Parlamentului nostru. Deci dacă statele membre vor face același lucru la rândul lor, pentru că până la urmă, și spuneți-mi dacă mă înșel, dar fluxul de informații e important prin intermediul rețelelor dumneavoastră și a informațiilor pe care le primit la Europol și acolo se văd faptele concrete și trebuie să mergem dincolo de declarațiile politice ale statelor membre. Încă o dată vreau să dau cuvântul celor doi reprezentanți Europol ca să răspundă la intervențiile colegilor. Vă rog. Thank you very much. Well, firstly, to... Mulțumesc. În primul rând, domnule Iacolino, îi spun că da, cu, fără îndoială, dacă ar trebui să dacă ar fi trebuit să propunem niște idei, ar fi oglindit perfect uh, propunerea Comisiei CRIM. În ceea ce mă privește, primul pas este recunoașterea criminalității de tip mafios care este diferită de, crim, de crima organi, organizată. Asta este principala problemă cu care mă confrunt când vorbesc cu anchetatorii din afara Italiei, fiindcă în momentul în care trebuie să convingem pol- poliția să folosească resurse uh, într-o anumită investigație, uh, se, se, este vorba despre un anumit tip de infracțiune. Așa că trebuie să dovedim că se, sunt uh, săvârșite și alte infracțiuni, fiindcă altfel, uh, altfel poliția nu vrea să înceapă o investigație. Asta, în general, bineînțeles, legislația diferă de la o țară la alta și structura diferă de la o țară la alta, dar acesta este instrumentul de bază. După aceea putem discuta și despre alte lucruri, dar um, atâta timp cât nu avem, cât nu se recunoaște faptul că, că organizațiile de tip mafio diferă de organizațiile de crimă organizată, atunci, a, a, atunci lucrurile vor fi abordate diferit. Bineînțeles, toate restul propunerilor au fost um, preluate de Europol cu mare entuziasm. Domnul Kirkop, sper că nu v-am stâlcit numele, modul în care se interacționează cu forțe polițienești, cum funcționează Europol uh, Poarta asta de intrare către forțele polițienești sunt unitățile naționale Europol care sunt înființate în fiecare țară. În momentul în care se, uh, deci se, se contactează în unitatea națională în momentul în care se identifică o infracțiune, iar aceasta este la nivel ministerial, acolo se identifică forțele polițienești adecvate pentru a se ocupa de, de, de cazul respectiv. Dacă uh, se deschide deja caz, speța și uh, Uh, lucrurile vin invers. Forțele de poliție contactează unitatea națională, care la rândul său contactează Europol. Deci tot acest schimb de informații este trecut în sistemul nostru. Deci pentru noi este foarte ușor să urmărim uh, fluxul de informații. Bineînțeles, niciun deci, sistem nu este perfect, dar până acum lucrurile au funcționat cum trebuie și rezultatele au fost pozitive. Vorbim despre structuri de afaceri legitime. Aceasta este cea mai mare problemă la ora actuală. Hundreds of people working. E posibil să aveți sute de oameni care lucrează pentru restaurante, pizzerii, care pur și simplu nu au habar că în spatele pizzeriei de fapt se ascunde o schemă de spălare de bani. Și asta se leagă de una din recomandările făcute de mine și anume împărtășirea de informații adesea nu se știe absolut nimic despre aceste grupuri, nu se schimbă informații, nu circulă. Și deci dacă cineva nu merge într-o țară străină și le spune, aveți grijă că acest restaurant, această pizzerie, această firmă are legături cu un grup infracțional, în statul respectiv nu știi, pentru că acolo ei pur și simplu sunt oameni de afaceri. Odată ce depășesc frontierele Italiei, sunt uh, businessmeni uh, cum se cade, oameni cinstiți. Important pentru noi este că atunci când într-o țară aceste riscuri nu sunt cunoscute sau sunt subestimate, și asta se leagă de ce spunea doamna Borsellino, a fost situația în Italia acum 20 de ani. Important în acest caz și ceea ce spun eu totdeauna e că astăzi ei vin cu bani. Astăzi își pun piciorul în prag, cu banii investiți. Odată ce și-au au venit cu activele respective, după ceva vreme, masca dispare și apar și criminalii adevărați și activității respective. Dar în acea etapă, dacă deja sunt înrădăcinați acolo, e foarte greu să se scape de ei, dacă nu chiar imposibil. Și acum nu o să mai vorbesc în calitate de reprezentant Europol, ci că a fost carabinier. Așa era situația în Italia acum 20 de ani. Eu vin din nord, de la Veneția, din partea nordica Italiei. Se spunea, nu se întâmplă în regiunea noastră, și ceva nu se poate, nu suntem altfel. Nu. Asta e greșeala cea mai frecventă. Și închipuiți, asta s-a întâmplat în Italia. Vorbim aceeași limbă, avem aceleași norme de drept intern. Acum, Uitați-vă la nou context. Zone diferite, limbi diferite, contexte diferite, oamenii habar nu au. Se mă uite, văd nașul la televizor și închipuie că aia e mafia. Asta ne duce la cele pe, spuse de mine în legătură cu experiență și instruire. Trebuie, și aici e rolul nostru, trebuie să instruim forțele de poliție din Europa în direcția identificării semnalelor și a semnelor pentru a putea să-i oprească pe acești indivizi să prindă picior pentru că dacă acționezi cu mulți ani prea târziu, este prea târziu. Sper că am răspuns la întrebarea noastră și acum îl las pe domnul Rauschenbach să răspundem pe rând la întrebări. Spune domnul Rauschenbach. M-aș referi la întrebarea privind dimensiunile și volumul activităților bandelor respective. În primul rând, acest thread postat de acea amenințarea lor reprezentată de aceste grupuri criminale nu depinde de mărimea lor. Există probabil grupuri mai mari între 3, cele 3600, însă observăm că e tot mai greu să definești cine e membru, cine e membru asociat, cine e colaborator. Deci e foarte greu să spunem, ăsta e grupul, atâția membri are și are atâția specialiști și are atâți colaboratori, are subcontractanți care funcționează călăuză sau fură mașini, pentru că e, e greu și, în plus, lucrurile se schimbă de la un sector la altul. And then we have another, uh... Astăzi falsifică bani cu alți asociați, după care trec la trafic de droguri și lucrează cu alți oameni. Deci e foarte greu să stabilim dimensiunile exacte ale unui astfel de grup, însă ceea ce putem să vă spunem este că aceste grupuri sunt tipice în materie de, atunci când e vorba de modul în care acționează, exploatează absolut orice oportunitate de pe piață. Și asta reprezintă o amenințare pentru noi. Păi, în ceea ce privește numele mafia și mafia stil mafiot, s-au dat explicații. Importantă pentru noi este înțelegerea comună și conștientizarea a ceea ce se întâmplă. O caracteristică a acestor infracțiuni, după cum ați văzut deja, e aceea că noile forme de crimă organizată nu afectează direct pe toți cetățenii. Vă gândiți la falsificare de bani, la fraudă TVA. Impactul este indirect. Sigur, guvernele sunt uh, prejudiciate. Iar conștientizarea, prin urmare, trebuie să înceapă de sus, nu cu cetățenii care se plâng că au fost victima unei infracțiuni sau alteia. Și e o diferență pe care nu trebuie să o scăpăm din vedere. Trebuie să înțelegem cu toții foarte bine ce înseamnă organizație de tip mafiot și să ne uităm la resursele financiare, pentru că această amenințare decurge din resursele financiare imense pe care le dețin aceste organizații. De unde și importanța recuperării activelor ilicite. Asta ne-ar permite să luptăm mai bine împotriva acestui gen de infracționalitate. Și acum ajung la întrebarea dificilă a doamnei Holmeier referitor la țările asiatice. Cadrul nostru juridic nu ne permite o cooperare directă cu țări cu care nu avem acorduri de cooperare. E păcat, multe ori, pentru că ajungem la frontieră și trebuie să găsim o cale de a coopera cu țările respective. Uneori e vorba de un alt stat membru și, sau alte ori cooperăm cu Interpol, dar e greu să avem un contact direct și e nevoie de un contact direct că vrei să fie eficient. Putem să vă spunem doar că nu avem foarte multă experiență în acest sens. Într-un singur caz, am, am făcut așa ceva și un caz, un, un singur exemplu nu e suficient, așa că mai, mai bine n-am să răspund. Au fost câteva cazuri rezolvate, dar sunt cazuri singulare, unice, nu pot generaliza. Cred că mai rămâne o întrebare. Probabil ar fi trebuit să facem asta cu mult timp de urmă. Eu din 2007 lucrez pentru Europol, venit de la Napoli, și am început să lucrez ca manager de proiect pentru traficul de persoane. Primul caz privind mafia italiană a fost un caz pe care l-am primit în 2011. Atunci, pentru prima dată s-a primit la Europol un caz referitor la o organizație criminală italiană, asta din partea guvernului italian. Știți care este ciclul informațiilor în Uniunea Europeană, când noi stabilim prioritățile, stabilim pe baza informațiilor primite. Dacă 90% din informațiile primite se referă la contrafacerea de produse, atunci asta devine o prioritate pentru Europol și Europol începe să se ocupe de această chestiune. Când am început să lucrez pentru Europol, nu existau informații privind criminalitatea organizată trimise către noi de guvernul italian. Nu știu de ce. Nu se cunoștea magnitudinea uh, operațiunilor în afara Italiei, probabil. De multe ori, uh, forțele de ordine, instituțiile, nu se gândesc să trimite informațiile către Europol. Acum s-a schimbat situația. Când am început să primim informații la Europol și asta interesant, a coincis cu, modul în care, cu momentul în care și Comisia CRIM a început să se ocupe această chestiune. Am primit informații și am putut să spunem, iată, e o prioritate. Ni se semnalează cazuri, Parlamentul se ocupă de această chestiune și atunci am avut un temei legitim pentru a începe să, discuta, să discutăm cu țările respective. Germania sprijină foarte mult această inițiativă Însă Germania sprijină această inițiativă pentru că au avut niște experiențe foarte neplăcute cu criminalitatea organizată italiană. Trebuia, da, făcut cu ani în urmă. Dacă am fi făcut-o cu ani în urmă, astăzi aceste lucruri ar fi fost mult mai bine cunoscute, dar din păcate asta nu a ținut de mine. Sper că data viitoare, când o să vorbesc în fața Parlamentului European, o să pot să vă prezint o serie de succese concrete avem ceva cazuri în desfășurare, însă sunt în fazele inițiale. Așa că este cam timpuriu să sărbătorim victoria. Vă mulțumesc și sper că v-am răspuns la întrebări. Da, mulțumesc, poate Bill Newton Dan dorea să intervină, vă rog. I'm going to take advantage. I'm not going to speak for 20... Dar nu o să vorbim, nu o să vorbesc 25 de minute, chiar dacă chiar dacă avem timp uh, și mă bucur foarte mult că avem pe invitați alături de noi. În ceea ce privește formarea forțelor de polițienești locale, sunt de acord întru totul cu dumneavoastră în circumscripția mea. Am uh, petrecut ceva timp, acum câteva, câțiva ani, cu poliția locală din, uh, din circumscripția mea și într-una din, într-unul dintre birouri era o hârtie pe, pe perete unde erau scrise uh, numele de telefon ale birourilor, uh, birourilor uh, secțiilor de poliție din străinătate, dar aceste, aceste uh, secții de poliție străine erau din Nottingham și de prin împrejurim. Când am întrebat totuși cum rămâne cu secțiile de poliție din alte țări, au spus că habar nu au. Deci, într-adevăr, e nevoie de formare. Ați vorbit despre Um, despre uh, cei din domeniu care lucrează pentru aceste bande, pentru aceste grupuri uh, de, de crimă organizată. Nu știu care este, uh, care este terminologia aceste călăuze, acești intermediari. Ei sunt cei care dețin foarte multă putere. De unde vin? Ce știm despre ei? Acum, sumele foarte mari de bani pe care, or, pe care le dețin aceste organizații de tip mafiot, unde sunt? În bănci trebuie să fie undeva, într-un cont bancar, dar știm în ce bănci, în bănci europene, noi uh, um, protejăm uh, bilanțul uh, de trezorerie, ce facem? Și nu în ultimul rând, ați spus că această conștientizare trebuie să vină de sus în jos. Iar în Europa trebuie ca cei 28 de premieri eh, sau șefi de stat și de guvern să spună că să declare acest lucru o prioritate și că să spună că e nevoie de acțiune la nivel european. Mai greu de știut cum să facem acest lucru, dar cred că în primul rând trebuie să, să existe conștientizare în rândul opiniei publice. Iată de ce rolul comisiei noastre este atât de important. Nu știu dacă mai suntem încă difuzați pe internet, dar cel puțin uh, populația ne ascultă și dacă opinia publică va uh, trage, își va trage liderii de mânecă atrăgând atenția că nu fac nimic, atunci ar fi foarte bine dacă cei 28 de șefi de stat și de guvern vor spune că sunt angajați pe această cale, atunci vor urma și măsurile, fiindcă aceasta este cea mai mare provo- provocare. Cum să li se atragă atenția șefilor de stat și de guvern și să îi determinăm pe aceștia să ia măsuri? Mulțumesc! Mulțumesc. O să încep cu ultima întrebare. Da, de asta suntem aici, de asta am, am făcut și o versiune publică a raportului pentru a uh, trezi conștientizarea opiniei publice, nu numai pentru opinia publică, dar și pentru, uh, trup, pentru, pentru uh, forțele polițienești locale care cred că Manchester e într-o altă țară, e o țară străină. Dar și pentru ei e foarte interesant, fiindcă vor citi acest raport și li se va, pări, li se va părea foarte interesant. După aceea mă vor suna, mi s-a întâmplat deja, mă sună de undeva dintr-un uh, orășel de cine știe unde și îmi spun, uh, Eh, știți ce? Avem un restaurant eh, italienesc aici care s-a deschis de curând, toată lumea e foarte prietenoasă, dar nu are clienți deloc și eh, totuși se menține pe linia de plutire. Credeți că ar trebui să tragem un semnal de alarmă? Cam așa începe, așa sunt declanșate anchetele și apoi arestările. arestările despre arestări se scrie apoi în presă, oamenii citesc și, și constată, eu uite, aveam un, o organizație de tip mafiot în, în orașul nostru și nici nu știam. Asta este uh, acest lucru este foarte cunoscut. Uh, vărul meu este englez și se locuia undeva în uh, Marea Britanie. Uh, și acolo, la el în oraș, a fost arestat un șef mafiot care deținea un restaurant. El mi-a spus, nici nu mi-aș fi închipuit, eu am mâncat de nu știu câte ori la restaurantul acela. Deci, cum spuneam, de aici să începem și, bineînțeles, după aceea se generează o, o, o, ce, o, o nevoie și o cerere care trebuie dusă mai departe la nivel politic. Uh, Apoi, în ceea ce privește a doua parte a răspunsului meu uh, și a întrebării dumneavoastră. Uh, formarea, da, într-adevăr, uh, este foarte important să se dea semnalele care trebuie, trebuie semnalele de infiltrare, fiindcă dacă nu, dacă, dacă nu se știe ce caută, s-ar putea să, să caute aiurea. Dacă, de pildă, dacă există, de pildă, firme unde fluxul financiar este foarte rapid, unde fluxul de bani este foarte rapid, dacă ar fi un pont pe care l-aș putea da investigatorilor este, anchetatorilor este dacă pizzeria e tot timpul deschisă, e deschisă de 8-10 ani, de undeva trebuie să primească bani. Activele acum, momentul în care activele sunt de proporție, da, e, e ciudat dacă ne uităm la Calabria, de pildă, care este una dintre cele mai sărace regiuni din Italia, unde operează grupuri criminale care sunt extrem de bogate. Deci, aceste grupuri generează sărăcie, nu, nu invers. Uh, Acum, întrebarea unde sunt banii? Da, o întrebare de un milion de dolari. Uneori sunt investiți în um, bani, sunt investiți în uh, imobiliare, fiindcă acest domeniu este perceput ca fiind uh, un domeniu excelent pentru investiții. Apoi, alte sume uh, sunt, revin din nou în sistemul bancar, dar atunci devin trasabile, devin trasabile acești bani. Deci, cel mai important lucru pentru aceste grupuri criminale este exact, sunt acești oameni, acești intermediari, așa cum ați spus și dumneavoastră, care nu sunt uh, afiliați oficial unui grup mafiot, dar care ajută grupul, aceste grupuri să se îmbogățească. Această zonă gri în Italia, care a fost definită ca atare. După mine, acesta este una, unul dintre aspectele cele mai periculoase, fiindcă în momentul în care aceste grupuri se infiltrează în economia legală și în momentul în care reușesc să uh, cumpere acțiuni sau uh, ale unor companii mari și așa mai departe, atunci interesul lor uh, nu rezidă în acea companie, de pildă, ci în uh, circuitul de relații, în, în rețeaua sa de, de relații legitime. Deci în momentul în care ei se infiltrează într-o franciză sau în, într-o companie mare de IT, atunci încep să stabilească contacte cu avocați, cu notari, cu investitori și, de, și așa se îmbogățesc grupurile astea mafiote. Uneori aceste grupuri sunt uh, anexate uh, grupurilor mafiote um, deci, uh, unii băieți mai deștepți care se pricep la afaceri pot uh, prelua aceste sarcini. Alt, ori sunt uh, furnizori de servicii care nu furnizează servicii nu numai pentru, numai pentru mafia italienească, ci pentru toate, pentru multe rețele de crimă organizată. Dacă ne gândim la, la birouri care trimit, fac rasele de bani în străinătate, unele sunt în mâna acestor intermediari, iar grupurile criminale știu că dacă vor să au nevoie să spele bani, duc, transferă uh, banii acestor uh, oameni care, care îi uh, curăță și păstrează un procent, bineînțeles. Aici nu este neapărat o legătură cu mafia italienească sau rusească, este, este un grup în sine. Um, Octa și Socta 2013 identifică spălarea de bani ca una dintre principalele priorități, iar grupurile se se specializează deja doar pe acest uh, domeniu. Acum, uh, ce am făcut noi la Europol, uh, da, am, am implicat niște, niște există niște bănci, bănci implicate, nu pot să vă dau nume, fiindcă sunt spețe în derulare. Care ar fi învățămintele pe care le-am putea trage? E bine, uh, indiferent cât de, cât de bună este legea, legislația, oamenii ăștia știu ce fac și vor exploata întotdeauna lacunele din legislație. Trebuie să primim informații noi, informații secrete noi de la statele membre, fiindcă cu cât avem mai multe informații, cu atât putem, uh, putem sensibiliza forțele polițienești și le putem spune că lucrurile s-au schimbat, fiindcă uh, situația se schimbă de la un an la altul, de pildă crima organizată din Italia se trece din ce în ce mai mult către activități criminale cu risc scăzut, așa, așa numite activități criminale cu risc scăzut. Fiindcă odată ce cineva a fost uh, arestat și petrece 20 ani în închisoare pentru um, trafic, de, trafic de droguri, în momentul în care iese din închisoare nu va mai uh, efectua aceeași activitate ilegală fiindcă nu vrea să fie prins și se va reorienta către un alt domeniu. Sper că v-am răspuns întrebărilor. Vă mulțumesc. Este important dacă dorim să avem succes să schimbăm forțele poziției europene au început deja acest lucru, deci trebuie să ne schimbăm abordarea de la uh, clarificarea unei infracțiuni um, criminale uh, e vorba de dovezi, la, la recunoașterea crimei organizate ca um, o afacere. Ceea ce înseamnă că încă din capul locului nu trebuie doar să anchetăm infracțiunile comise, ci să uh, vedem și cum funcționează unde, unde se duc fluxurile de numerar, nu știm, deocamdată nu, nici nu știm unde sunt acești bani. Deci asta este una dintre principalele noastre probleme. Nu putem să avem succes dacă nu știm aceste lucruri. Europolul este agenția care poate face acest lucru, bineînțeles, dacă strângem aceste informații. Niciun stat membru nu poate a, a, face acest lucru pe cont propriu, fiindcă investițiile uh, Uh, fiindcă, fiindcă nu putem să, des- să derulăm o anchetă într-un stat membru dacă nu avem informații despre de unde vin banii și așa mai departe. Acesta este punctul pe care trebuie să se pună accentul. Trebuie să se strângă în mod sistematic aceste informații, să fie analizate, după care să se uh, trimite rezultatele statelor membre, anchetatorilor, pentru a le permite lor să înțeleagă sfera de aplicare a grupului și să abordeze lucrurile în mod coordonat. Asta dorim să facem noi și asta este schimbarea de paradigma, putea chiar spune. Vă mulțumesc. Alte domande? Mulțumesc. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină. Prin urmare, am să mulțumesc reprezentanților Europol, Michel Roșambach. Vă rog frumos, McIntyre, doriți să interveniți, doamna McIntyre. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, uh, n-am putut să vin de la început și nu am putut să ascult întreaga dezbatere din această dimineață, dar din ce am auzit și din ce am mai citit, îmi dau seama că acest subiect este unul extrem de interesant. Mi-am amintit uh, când vorbeați despre despre natura uh, afacerilor de tip mare, de tip mare, mi-am amintit că pe Al Capone l-au prins pentru evaziune fiscală, nu pentru altceva. Deci calea pe care o urmați este bună, aveți pe de, plină dreptate. Un domeniu pe care mă interesează pe mine este criminalitatea armată. cu mâna armată. Și aici este posibilitatea de a face legătura între mai multe grupuri și mai mulți indivizi. Mă întrebam dacă nu ați putea să ne spuneți mai mult despre uh, despre mm, eh, informațiile dumneavoastră din acest domeniu și, și cât de pertinentă vi se pare eh, criminalitatea cu armată și importanța acesteia în combaterea criminalității organizate. Mulțumesc. Activitățile EU, Europolului oglindesc prioritățile Mm, problemelor celor mai urgente pe care, care se confruntă statele membre în ceea ce privește crima organizată și terorismul. Până acum nu ne-am concentrat prea mult pe uh, criminalitatea acum în armată, dar uh, noile priorități uh, de, decise la Consiliul din iunie uh, pun printre priorități și acest domeniu. Am început deja să ne pregătim uh, către proiecte operaționale în ceea ce privește de traficul cu uh, arme de foc, iar în cadrul, în cadrul acestor priorități, așa cum se prevede și la nivelul politicilor Uniunii Europene, vom crea, planul, vom crea planul de acțiune la nivel strategic și operațional, care apoi vor trebui aplicate, iar în cadrul acestora vor uh, exista probabil și aceste informații. Nu vă pot da mai multe detalii, fiindcă aici colaborăm cu Comisia, după cum bine știți, și cu statele membre. Deci trebuie să vedem ce se va întâmpla, dar cred că acest subiect va, va genera interes acolo. Vă mulțumesc. Grazie. Allora, mm, come stavo dicendo, vi ringrazio. Mulțumesc. Cum ziceam, vreau să vă mulțumesc nu doar pentru disponibilitate și ce ați făcut pentru noi, vreau să-i mulțumesc domnului Roșenbach și domnule Lero pentru că ne-au furnizat astăzi informații suplimentare în, în avampremierea cadrului final și vreau să vă rog să-i transmiteți uh, mulțumirile și directorului dumneavoastră, pentru că să știți că noi în comisia noastră susținem activitatea aceasta și ne dorim ca pe viitor, după reînnoire, noul Parlament să știe să privească pe termen lung și să înțeleagă importanța activității și sigur să continue aceste activități. Bun, uh, închem aici reuniunea. Următoarea va fi pe 9 septembrie la Strasburg de la 19 la 20.30. Secretariatul ne va informa cu privire la sală înainte de întâlnire și nu mai îmi rămâne decât să vă, urmez, să vă urez o vacanță plăcută, o dihnă plăcută și să ne regăsim mai hotărâți și mai puternici Uh, și să susținem în plenară această idee, aceste idei. Plenara din Strasburg ne va aștepta în uh, sesiunea din octombrie,